Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich... Stimați colegi, cred că ar trebui să începem. Locurile încă nu s-au uh, ocupat cu toatele, dar sper că lucrurile se vor schimba pe parcursul dimineții acesteia. Vă urez bun venit tuturor în dimineața aceasta și mă bucur foarte mult să am ocazia de a vă ura bun venit la ședința noastră de astăzi pe tema patrimoniului cultural european. Ieri am avut trei paneluri de lucruri din câte am înțeles, discuțiile au fost uh, foarte, foarte interesante. Ei bine, dezbaterile de ieri vor fi reluate astăzi din perspectivă uh, tematică și mai mult decât atât, dom- doamna Costa, domnul Diaconu și doamna uh, Farhaien ne vor prezenta un, o scurtă privire de ansamblu cu privire la cele discutate ieri, asta pentru a afla cu toții uh, despre discuțiile purtate de ieri. Dar mai întâi de toate, mă bucur enorm că astăzi avem posibilitatea de a asculta interpretare în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Asta spre deosebire de ieri. Mă bucur foarte mult să vă pot anunța că această, acest eveniment are loc sub patronajul președintelui Parlamentului European, domnul Tajani. Iată, aceasta este dovada importanței pe care Parlamentul European o oferă nu doar anului european al patrimoniului cultural, ci și schimbului de opinii permanent cu parlamentele naționale, chiar dacă președintele Parlamentului, din păcate, a trebuit să anuleze prezența, să-și anuleze prezența la ședința de astăzi. Uh, comemorăm zilele acestea 100 de ani de la finele primului război mondial și toate acestea ne dovedesc uh, și ne amintesc din nou diversitatea uh, patrimoniului european, dar și provocările cu care ne confruntăm din perspectiva aceasta. Și permiteți-mi să spun câte ceva despre subiectul acesta. Stimați colegi, stimați invitați, Europa se confruntă cu mari provocări, probabil, probabil cele mai mari uh, cu care ne-am confruntat în ultimii, uh, ultimele decenii. Nesiguranța economică, în special din pricina uh, relațiilor comerciale care, iată, devin din ce în ce mai volatile, din pricina conflictelor, disputelor care au loc în vecinătatea noastră, mișcările migranților care devin din ce în ce mai intense și în, în final toate dezbaterile intense pe care le purtăm astăzi cu privire la realitatea și viitorul Europei. Ei bine, fiind, date fiind aceste provocări, unii ar putea fi înclinat să nu considere cultura ca o prioritate politică. N-ar putea să considere, s-ar putea să nu considere cultura ca instrument central pentru depășirea acestor uh, provocări. Dar eu consider că tocmai cultura este mijlocul cel mai solid pentru găsirea unor uh, răspunsuri solide cu privire la viitorul Europei și pentru depășirea crizei cu care uh, se confruntă continentul nostru. O criză care pare să fie o criză identitar, identitară. Pentru a ilustra această criză, vin în minte trei întrebări. Cine suntem, încotro ne îndreptăm și uh, ce dorim? Uh, de unde provenim? Aceste întrebări au fost până la urmă la baza anului cultural european uh, pentru patrimoniul pentru patrimoniu. Este vorba despre un an uh, european al patrimoniului cultural care a fost uh, sprijinit de instituțiile europene în plus uh, sau pe lângă toate ONG-urile și organizațiile naționale care s-au luptat pentru crearea acestui an european. Nu doar conform numelui este acest an unul european și ambițiile care stau la baza anului european al patrimoniului cultural dovedesc acest titlu ceea ce uh, reiese în urma acestui an este faptul că tocmai cultura ne, ne unește pe noi, pe noi toți europenii. Asta dintr-o perspectivă uh, temporală, Uh, și uh, dintr-o perspectivă culturală. Tocmai de aceea motoul nostru uh, al anului european, patrimoniul nostru, acolo unde trecutul se întâlnește cu viitorul. Ședința de astăzi, reuniunea de astăzi, trebuie să ne prezinte din nou idei cu privire la rolul politicienilor și cetățenilor în contextul lumii culturale europene. Uh, de asemenea, trebuie să discutăm despre potențialul uh, patrimoniului uh, cultural, pentru că toate dezideratele anului acestuia european trebuie să continue și la finele și după finele anului 2018, dacă e ca cetățenii europeni să se identifice într-adevăr cu Europa. Așa cum s-a spus și în trecut, Uh, în decembrie anul trecut la Milano, dar și aici în Parlamentul European, în contextul uh, conferinței la nivel uh, înalt, patrimoniul cultural în Europa, care a avut loc în iunie anul acesta, cu prezența președintelui Tajani și a președintelui Juncker. Nu vreau nici astăzi să vin cu o idee naivă, cum că Um, patrimoniul cultural este panaceul tuturor problemelor cu care ne confruntăm. Bineînțeles, uh, ambivalența stă și la baza culturii. Uh, cultura poate elibera energii pozitive, dar și negative. Poate distruge granițe, dar poate și construi granițe. Și uh, acest, uh, aceste granițe apar în momentul în care cultura este transformată într-un mediu al șovinismului, excluziunii și difam, defăimării. Da, cultura ne diferențiază, dar cu siguranță nu ne desparte, ci este ceva care ne unește din mediul rural în mediul urban, dintr-un stat membru în altul, din vechi spre bătrân, din trecut spre viitor. Astfel, lupta pentru cultură este pozitivă și uh, Deci lupta pentru cultură este din nou sau în continuare uh, ceva necesar. Patrimoniul cultural necesită un efort uh, permanent pentru însușirea acestui uh, patrimoniu, pentru conservarea uh, sa și pentru transferarea patrimoniului spre viitor. Și am încredere de plină în dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Sunt absolut convinsă că dorim cu toții să facem tot ce ne stă în putință pentru ca cultura să aducă doar bine Uniunii Europene și cetățenilor europeni. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție. Și acestea fiind spuse, trecem acum la rundele de discuție. Date fiind, dat fiind numărul mare de vorbitori, și dat uh, fiind obiectivul ședinței noastre de astăzi, și anume acela de a învăța din uh, experiența statelor membre, de a purta de asemenea un schimb de opinii, opinii fructos, permiteți-mi, înainte de a le da cuvântul uh, oratorilor noștri, să menționez și problema temporală, pe care nu trebuie să o uităm astăzi. Ce vreau să spun? Vreau să spun că vă rog să respectați timpii de vorbire alocați dumneavoastră și colegii de la Comisia pentru Cultură știu foarte bine că pot să fiu foarte, foarte severă. Deci în momentul în care vă apropiați de finalul intervenției sau, mă rog, de finalul timpului alocat dumneavoastră, voi folosi acest, acest ciocănel. Cred că este o formă de respect până la urmă. Toată lumea trebuie să aibă posibilitatea de a vorbi. Uh, să nu uităm, uh, de asemenea, că ședința noastră se va încheia la orele 12.30, uh, pentru că la 12.30 cu siguranță până și interpreții noștri își vor fi meritat pauza de prânz. Deci, încă o dată, stimați colegi, trebuie să respectăm foarte strict timpul alocat, timpul de vorbire alocat. Veți avea la dispoziție maxim două minute, nu mai mult. După aceea, reprezentanții parlamentelor naționale care vor interveni, care își doresc să intervenească, sunt rugați uh, să completeze formularul pe care l-au în fața ochilor. Sper că l-aveți în fața ochilor. Uh, în respectivul formular va trebui să stabiliți clar care este panelul în urma căruia doriți să interveniți. Și, de asemenea, la finele discuțiilor uh, sau prezentărilor din uh, fiecare panel vom avea un timp de întrebări și răspunsuri și uh, voi, eu voi fi cea care va stabili timpul alocat fiecărui orator, dar mai întâi de toate permiteți-mi uh, să, re, să salut președinția Consiliului, președinția austriacă, reprezentată de doamna Elisabeth Kornfeind și uh, după aceea vom putea să ur, ura bun venit și Comisiei Europene, reprezentată de doamna Temis Cristoforu, director general pentru educație, tineret, uh, sport și cultură, dar mai întâi de toate, cum vă spuneam, președinția austriacă are cuvântul. Mulțumesc, stimați membri ai Parlamentului European, stimați membri ai Parlamentelor Naționale. Vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-o acordați de a vorbi despre punctele sau uh, pe care președinția austriacă vrea să le sublinieze în această jumătate de ani. Anul uh, European al Pat- Patrimoniului Cultural reprezintă unul dintre accentele puse de către președinția austriacă. Bineînțeles, în același timp nu putem să uităm uh, importanța Parlamentului European atât în ceea ce privește luarea deciziilor, uh, cât și în ceea ce privește punerea în aplicare a unor in- inițiative importante. Angajamentul Parlamentului European este salutat de către Consiliul European. Anul European al uh, Patrimoniului Cultural nu uh, reprezintă ceva lipsit de importanță, reprezintă un potențial economic și social enorm. Acest an european al patrimoniului cultural își dorește să îmbunătățească calitatea uh, vieții oamenilor și, de asemenea, să îmbunătățească sentimentul de apartenență o serie de evenimente din întreaga Europa uh, salută tocmai sau pune în evidență tocmai aceste uh, obiective. Ne dorim să sporim gradul de conști conștientizare și în același timp în același timp încercăm să atingem cât mai mulți tineri, în special tineri, dar și uh, persoane uh, adulte din uh, Uniunea Europeană. În Austria avem un portal care oferă informații permanente cu privire la activitățile cele mai recente. De asemenea, acest portal reprezintă un fel de portal pentru proiecte, proiecte care sunt uh, puse în aplicare, dar și pentru inițiative care se doresc a fi create. În momentul de față uh, sunt în curs de desfășurare vreo 186 de proiecte. În timpul uh, președinției austriece se organizează și uh, reuniuni de specializare, bineînțeles. Spre exemplu, conferința europeană pentru construcții, construcții de calitate pentru toată lumea. Este vorba despre o conferință care a avut loc în luna septembrie. Această conferință a încercat să stabilească care sunt măsurile care trebuie să fie luate la nivel național și nivel european pentru a asigura construcții de calitate pentru absolut toți cetățenii europeni. Aș vrea să vă spun câte ceva și despre conferința de închidere a acestui an european uh, al patrimoniului cultural, care va avea loc pe 6-7 decembrie. Pe 6 decembrie vom avea o conferință deschisă publicului, o conferință care va atrage atenția asupra proiectelor europene. Această uh, conferință va avea loc în Viena, așteptăm 500-600 de invitați. În a doua zi, în 7 decembrie, vom organiza o serie de reuniuni, uh, paneluri pe teme diferite și la finele zilei vom uh, atribui un, un premiu pentru premiile naționale uh, pentru uh, proiectele naționale în domeniul învățământului. Și uh, doamna Camervert împreună va, ni se va alătura la această decernare a premiului, bineînțeles și comisarul Navracic va fi prezent ne așteptăm ca în acest um, moment să auzim uh, și uh, informații din partea Comisiei Europene cu privire la planul de acțiune cu referitor la patrimoniul cultural. Așteptăm uh, informații legate de toate eforturile Uniunii Europene pentru sprijinirea patrimoniului cultural. Va trebui să se pună, sperăm noi, accent în special pe implicarea tinerilor și, de asemenea, pe promovarea patrimoniului cultural. Important este însă ca toate aceste evenimente să organizate anul acesta să depășească cadrul temporal al anului uh, Uh, în sine. Ne-am uh, dorit o ancorare a ambițiilor în anul acesta, uh, ambiții care ar trebui însă să devină durabile și continue. Ei bine, tocmai durabilitatea aceasta ne dorim să fie inclusă în planul de acțiune 2019-2020 și se pare, conform informațiilor, că această durabilitate este garantată. În plus, președinția austriacă a avut uh, rolul de a stabili cadrul pentru viitoarea cooperare în domeniul cultural la nivel european. Din iunie se poartă dezbateri intense și planul de lucru va trebui să fie promulgat la Consiliul de Miniștri din 27 noiembrie. Care sunt noutățile? Ne vom uh, axa pe priorități concrete, pe rezultate concrete, pe monitorizarea uh, progreselor, pe flexibilitate flexibilitate uh, care va permite reacția rapidă la schimbarea cadrului și, de asemenea, pe responsabilizarea tuturor statelor membre în sensul punerii în aplicare. Pe lângă planul de acțiune al Comisiei Europene, au fost agreate o serie de măsuri care uh, favorizează în special uh, schimbul de experiență între statele membre. Printre altele, avem o implicare mai puternică, spre exemplu, a experților europeni în ceea ce privește construcțiile și schimbările climatice. Uh, uh, vorbim de asemenea despre standardele de calitate pentru restaurarea uh, patrimoniului arhitectonic, vorbim de asemenea despre administrarea participativă a patrimoniului cultural, vorbim de asemenea despre crearea de rețele la nivel european. Un alt aspect uh, esențial se, este reprezentat de Creative Europe, care este negociat în, din iunie încoace în Comisia pentru Cultura a Parlamentului European. Acest pro proiect, acest program reprezintă de asemenea una dintre prioritățile președinției noastre. Ne dorim să facem progrese cât mai rapid cu putință și în acest sens vom prezenta la nivelul Consiliului un raport. În același timp, știm că acest dosar este negociat la nivelul Parlamentului European și vreau să le mulțumesc, uh, să-i mulțumesc Silviei Costa, membru al Parlamentului European, pentru angajamentul său și, de asemenea, vrem să vă felicităm pentru prezentarea încununată de succes a raportului dumneavoastră la finele lunii octombrie. Promovarea patrimoniului cultural este esențială în continuare la nivel european. În continuare, o serie de state membre vor avea posibilitatea de a-și finanța proiectele prin, uh, cu fonduri europene. În momentul de față ne dorim uh, întărirea conștientizării uh, europene în sensul, în ceea ce privește importanța istoriei noastre. Există o Uh, o licitație sau, mă rog, uh, să deschidă uh, se, sunt puse la dispoziție, dispoziție fonduri europene care pot fi obținute până la lin, finele lunii decembrie. De asemenea, uh, Europa digitală este absolut importantă. Am organizat o conferință de două zile pe tema aceasta, la care au participat o serie de experți, experți care au vorbit despre provocările cu care se confruntă Europa în era digitală și, bineînțeles, sectoarele creatoare. Uh, în uh, centru uh, discuțiilor au fost creatorii europeni, creatorii de opere muzicale, de uh, opere uh, literare. Am discutat despre maniera în care creatorii noștri, autorii noștri pot rămâne competitivi în era aceasta digitală. Uh, Uh, am vorbit despre noile posibilități pe care autorii le au la dispoziție pentru uh, promovarea conținutului lor. Deci ne dăm seama că e important să promovăm acest conținut cultural, în același timp însă ținând cont de transparență și de necesitatea protejării intereselor tuturor celor impl- uh, implicați. Conferința aceasta ne-a arătat că, date fiind uh, schimbările dramatice în uh, domeniul digital, uh, colaborarea este din ce în ce mai importantă. Există strategii de competitivitate, dar și o serie de provocări pe care trebuie să le depășim. Pentru depășirea acestor provocări e nevoie de rețele, rețele europene în care să participe uh, Uh, diferitele platforme de conținut, dar și diferitele autorități europene. Uh, dezbaterea ne-a arătat că ne dorim cu toții uh, condiții echitabile de competiție pentru toți actorii importanți. E important ca platformele de conținut din Uniunea Europeană să respecte standardele și legile europene. Uh, este vorba despre o, o, un aspect care ține de principiul statului de drept, uh, nu e așa? Pla, platformele acestea trebuie să fie responsabile pentru acțiunile lor și pentru conținutul pe care îl promova, pro, promovează. Și, de asemenea, să nu uităm uh, importanța, de importanța culturii care poate fi privită, atinsă chiar aici la Bruxelles. Uh, noi la Bruxelles uh, sau președinția austriacă a organizat o expoziție, un fel de tur al culturii aici la, la Bruxelles. Uh, vă invităm să participați la el pentru a înțelege cum anume considerăm noi că uh, Uh, oamenii pot fi aduși mai aproape de cultură. Am avut un uh, foarte important partener aici în Bruxelles care ne-a ajutat în uh, intențiile noastre și anume Bozar. Iar acum Vreau să vă mulțumesc mult pentru atenție și uh, vreau să vă uh, spun de asemenea că m-am bucurat tare mult că am avut ocazia de a mă adresa dumneavoastră. Vă mulțumim mult, doamnă ambasador, și acum trecem la Comisia Europeană. Este vorba despre doamna Cristofidu, care are cuvântul nu mai mult de 10 minute. Vă mulțumim pentru prezență. Thank you, Chair, dear Petra. Mulțumesc, doamnă președinte, distinși ai Parlamentului European, distinși ai Parlamentelor Naționale, stimați colegi, mă bucur foarte mult să mă întâlnesc cu dumneavoastră astăzi. Am dau seama că unii ați călătorit uh, de departe și vă mulțumesc că v-ați răfit din uh, timpul prețios. La aceste discuții și dezbateri veți discuta trei subiecte de mare importanță și valoare în contextul anului european al patrimoniului cultural. Cultură și identitate, păstrare, conservare și restaurare a patrimoniului cultural, patrimoniu cultural și educație. Înainte de a începe discuția, aș vrea să profit de ocazie să vă spun din ideile mele și ce am reușit să realizăm împreună în acest an. Anul european e o mare reușită de care ne putem mândri cu toții. Cifrele sunt elocvente. Peste 11.000 de evenimente au avut loc în 2018 pentru a sărbători patrimoniul cultural cu 6 milioane de oameni care au fost destinatori. Fără perseverența și sprijinul Parlamentului European, n-ar fi avut loc acest an european și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru acest efort. De asemenea, să mulțumesc statelor membre care au acceptat inițiativa noastră și au adus publicului conștientizarea a ceea ce ne face europeni. Reușita anului, la care se va referi ulterior domnul comisar Navracici, a fost posibil mulțumită muncii pasiunii și angajamentului tuturor cetățenilor din Europa organizații culturale, muzee, școli, orașe și regiuni din Uniunea Europeană și mai de departe unele care sunt reprezentate astăzi. Vă mulțumesc tuturor pentru tot ce ați făcut pentru a da viață acestui proiect. Activitățile din an au fost efectuate într-o manieră descentralizată, în parteneriat strâns cu toate statele membre, cu țări parteneria, partenere, cu organizații culturale și de patrimoniu cultural. Aș vrea să mulțumesc membrilor Comitetului Factorilor Interesați pentru că au adus participanți din diverse cercuri și domenii. Ajung la prima temă acum, examinarea, explorarea și uh, examinarea între identitatea culturală și a legăturii culturale care au fost în centrul activităților din acest an. Modul în care noi, ca indivizi, ne exprimăm cultural e o reflectare a identității, nu-i așa? Muzica, arta, dansul, literatura, tradițiile ne definesc. Anul are și continuă să fie nu doar o ocazie pentru noi să reevaluăm cine suntem ca europeni în secolul al XXI-lea, ci și să analizăm uh, forțele istorice și culturale care au modelat uh, cultura și locul nostru pe continent. M-am bucurat să particip la multe evenimente din Europa în care oamenii au participat la acest moment de reflexie. Ce s-a întâmplat pentru a sprijini acest proiect? Am dublat finanțarea pentru zilele patrimoniului, o inițiativă comună a UE și Consiliul Europei. Acest proiect care dă acces, acces la mii de situri deschise și la evenimente speciale. 30 de milioane de oameni au participat la ediția de anul acesta, o cifră incredibilă și sper că veți fi de acord cu mine. Participând la zilele patrimoniului, aceste 30 de milioane de oameni au avut o experiență colectivă a implicării în cultură, în evaluarea sau reconectarea cu identitatea locală, regională, națională în Portugalia comunicarea memoriilor ca element al cetățeniei și democrației a fost un light motiv al sărbătoririlor din acest an. Participarea de nivel înalt a zilele patrimoniului s-a simțit și în Bulgaria și Luxemburg, unde numărul de vizitatori s-a dublat față de anii anteriori. În Suedia am văzut o creștere remarcabilă la 250 de evenimente în acest an, de la 80 în 2017 comunicarea de amintiri între generații, comunități și țări contribuie la construirea unei lumi mai bune, mai tolerante, mai deschise, exact ce ne propunem în anul european al patrimoniului cultural. Zilele patrimoniului sunt un element important, dar să nu uităm de mii de alte evenimente care au avut loc de-a lungul anului oameni, familii, comunități din întreaga Europa și mai de departe au avut șansa de a trăi acest eveniment, de a-și uh, interpreta propriile identități. Vreau să menționez de asemenea aici acțiunea Europa Noastră de la Berlin, care a dus la o mobilizare importantă a tuturor celor vizați de patrimoniul cultural european. Știu că un alt participant ne va da mai multe amănunte astăzi. Examinând relația dintre cultură și identitate, e de cea mai mare importanță să păstrăm, să conservăm, să restaurăm o resursă prețioasă care e patrimoniul cultural. Ajung la a doua temă pentru care aștept cu interes uh, intervenția lui Suzan Col, președinta Confederației Europene a organizațiilor de conservatori și restauratori, care a făcut o muncă remarcabilă în acest an și în Ziua Europeană a restauratorilor și conservatorilor sărbătorită pe 14 octombrie în întreaga Europa. Dacă patrimoniul cultural e vital pentru cine suntem, trebuie să facem tot ce putem pentru a-l păstra. Pentru a-l păstra, un element central pe termen îndelungat e transmiterea abilităților, a cunoștințelor de conservare pentru generația următoare. Conservarea și restaurarea patrimoniului încearcă să uh, păstreze, să transmită țesutul uh, luminoasă și în același timp să mențină integritatea istorică și materială. În întregul an s-a pus accentul tocmai pe acest element. Ca exemplu, un grup de experți coordonat de Consiliul Internațional Monumentelor și Siturilor, în cooperare cu Comisia Europeană, a lucrat la pregătirea unor principii de calitate pentru intervenții în patrimoniul cultural. Peste două zile, la Veneția, grupul de experți va prezenta ghiduri și orientări privind intervenție în patrimoniul cultural. În 2019, Comisia Europeană va prezenta aceste principii unei consultări cu publicul pentru ca apoi să călăuzească viitoare discuții cu privire la utilizarea de fonduri europene în acest scop. În centrul ambițiilor de a păstra patrimoniul cultural e implicarea cu comunitățile care trăiesc cu patrimoniul. O astfel de inițiativă e un drum al patrimoniului elaborat în 2018, o serie de evenimente și proiecte finanțate de Uniunea Europeană și statele membre. Ruta își propune să conecteze și deci să sublinieze evenimente Institutul European pentru Cultură în cooperare strânsă cu societatea civilă pe plan local, sărbătorind uh, patrimoniul cultural în toate formele sale. Această inițiativă completează angajamentul ferm al Uniunii Europene pentru Balcanii Occidentali, perspectivele de integrare europeană în coerență de plină cu strategia Balcanilor Occidentali prezentată de Comisie în februarie anul curent. În fine, deși știm că patrimoniul cultural și turismul pot oferi locuri de muncă și încuraja economia pe plan local, trebuie să ne asigurăm că turismul e durabil. Gândiți-vă la mm, Veneția, Dubrovnik și Barcelona locuitorii ies în străzi să demonstreze împotriva turismului excesiv și a consecințelor sale dezastroase pentru siturile și clădirile istorice. Recunoașterea acestei realități, una din cele 10 inițiative ale anului se concentrează pe promovarea turismului cultural durabil. În acest context salut declarația de la Barcelona. Locuri mai bune de locuit și de vizitat, sprijinit de factorii implicați în cultură și turismul cultural care se ocupă de durabilitatea turismului în Europa, propunându-se de principii pentru a avea un echilibru responsabil în utilizarea patrimoniului cultural, cerințele industriei turismului și nevoile comunităților locale. Pe lângă acestea, mai multe proiecte se concentrează pe legătura puternică între patrimoniul cultural și natura vorbesc prea repede, spune vorbitoarea, pentru că mă tem de ciocanelul, deci îmi pare rău pentru interpreți. Și interpreților le pare foarte rău. Natura 2000, o rețea de arii protejate, au un potențial deosebit pentru a sublinia și întări astfel de legături. Un exemplu este Agdelec și peșterile din sudul Slovaciei în apropierea frontierei cu Ungaria pentru a proteja și păstra active culturale și naturale, dezvoltând ecoturismul într-o tentativă nu doar de a păstra peșterile, ci și natura și viața sălbatică din jurul lor. Acest sistem a fost definit cu zone consacrate vieții sălbatice, zone care pot fi vizitate doar utilizând Uh, poteci marcate și altele care nu pot fi utilizate. Comunitatea locală e implicată în întregul proces. Ei decid ce reprezintă nivelul durabil de turism. Din păcate, din cauza unor catastrofe naturale, o parte prețioasă uh, poate să sufere dar tehnologii noi, inovatoare, <clears throat> sunt în centrul eforturilor de a păstra, conserva și restaura situri de patrimoniu cultural fragile. Orizont 2020 a investit în acest an 66 milioane de euro pentru proiecte care îmbunătățesc modul în care păstrăm, conservăm și restaurăm patrimoniul cultural. De exemplu, Comisia a finanțat patru proiecte de cercetare inovare pentru a dezvolta și testa noi soluții pentru a gestiona riscuri și a îmbunătăți reziliența așezărilor istorice în cazuri de dezastre. În plus, Serviciul Intern, Centrul Comun de Cercetare GRC, a avut un rol hotărător în elaborarea tehnologiei pentru a evalua daunele pentru patrimoniul cultural și a planifica cum să se ocupe de reconstrucție. Centrul Comun de Cercetare a elaborat uh, un dispozitiv de scanare cu laser cu hărți în trei dimensiuni pentru a vizualiza mai bine daunele la clădirile istorice și a găsi soluții pentru restaurarea acestora ceea ce a fost deja utilizat în a reconstrui uh, o bazilică din Italia care a fost afectată profund de un cutremur de pământ. Trec la ultima temă, anul european n-ar avea nicio semnificație dacă nu s-ar concentra pe educație, pe sensibilizare în legătură cu valoarea patrimoniului cultural pentru tineret. În mod fundamental, cum am putut să ne implicăm cu tinerii, cum uh, le-am captat imaginația ei, viitorii uh, păstrători ai patrimoniului cultural. Nu avem un răspuns imediat, dar aș vrea să menționez activitatea pe plan local și regional cu statele membre pentru a ajunge. Îi ajutăm pe învățători, pe profesori să aducă subiectul. Avem un instrumentar pentru cadrele didactice în toate limbile oficiale. Utilizăm și e-twinning, programe de înfățire pentru a-i conecta online pe profesioniști pentru a mări sensibilizarea în ce privește educația în materie de patrimoniu. Există și un manual care explică diverse forme de patrimoniu cultural și dă exemple pentru a aduce patrimoniul în sala de clasă. Arată cum cadrele didactice și elevii de toate vârstele reflectă în mod uh, plin de imaginație și colorat, prin expresie artistică, descoperirea patrimoniului prin uh, plimbări, prin expoziții, schimburi de elevi din alte țări, ce Europa, ce ne leagă pe toți ca europeni. Avem 600 de mii de cadre didactice care participă la aceste programe de training și sperăm că o să ajungă la un public larg rapid. Corpul European de Solidaritate lucrează cu profesioniști, sunt instruiți în instituții care scupă de patrimoni. În Erasmus Plus avem patrimoniul cultural ca prioritate pentru toate partenerele strategice. Și mă apropie de sfârșit. Domnul comisar avea și ce să vă spună mai târziu astăzi despre planurile lui de a avea o moștenire pe care să o lasă pe mai departe și a propune un buget pentru Europa creatoare și sper că observațiile domnului comisar vi se vor părea interesante și vă mulțumesc pentru răbdare și atenție. Mulțumesc! Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Temis, für diesen. Mulțumim foarte mult, Temis, pentru această prezentare cuprinzătoare a activităților Comisiei Europene cu privire la utilitatea diverselor programe europene privind uh, uh, patrimoniul cultural și de asemenea vreau să-i mulțumesc doamnei ambasador pentru imaginea de ansamblu pe care ne au oferit-o cu privire la programul în domeniul acesta cultural al președinției uh, austriece. Și, bineînțeles, ne vom alătura dumneavoastră în decembrie la uh, reuniunea de închidere. Și acum începem primul panel care are drept temă cultura și identitatea. A avut loc deja ieri un uh, panel de lucru pe tema aceasta. Doamna Costa l-a condus și îi dau trei minute doamnei Costa pentru a ne prezenta discuțiile de ieri. I will speak in Italian. Eh, grazie, grazie, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi în italiană. Doresc să mulțumesc ambasadorului pentru vorbele foarte frumoase și mai ales vreau să mulțumesc pentru susținerea oferită de comisie pentru a ne asigura că avem succes în acest an cu programul propus. Am ascultat cu mare atenție primele prezentări la care au participat membrii Parlamentului și părți interesate din care Europa și Secretariatul și așa mai departe. Și acum vorbim despre complexitatea identității europene. Nu este nicio contradicție între diversitatea culturală și identitatea europeană, care să cuprindă și diferitele identități din interiorul Europei. Noi am luat ca punct de pornire ideea că identitatea poate fi ceva plurivalent. Și identitatea trebuie să pornească de la complexitate. Cum ar putea europenii să construiască o istorie comună și să înglobeze diferitele identități naționale, regionale, europene să ne gândim la Leonardo da Vinci, care era și toscan, și italian, și european, toate în același timp. Avem exemple de istorici din Balcani care lucrează împreună pentru a construi o viziune multifacetată a istoriei foarte complexe a acestei zone. Credem că dacă în programa școlară am abordat această temă mai mult, am avea mare succes procesul este de mare folos și pentru a face legătura între trecut și viitor. Fără îndoială că inițiativa din acest an ajută și la crearea unei comunități. Am tot construit o comunitate care să întrupeze acest viitor al nostru. Și vom avea și o convenție în acest sens, că va fi ratificată de un număr mare de țări. Europa a, s-a construit din mai multe identități. Încercăm să comemorăm pacea prin mai multe evenimente din Europa. Trebuie să resimțim acest lucru la nivel emoțional și cultural. A fost un an al răspunsurilor acesta, dar a fost de asemenea și un an în care ne-am pus întrebări, un an foarte propice pentru a crea punți între identitățile regionale, locale și naționale europene. De aceea avem acest an al patrimoniului civil și al patrimoniului religios ca elemente foarte importante care contribuie la unirea diferitelor elemente ale ființei noastre europene. Avem această latură tangibilă și intangibilă și patrimoniul este o componentă crucială a identității noastre. Unii dintre antevorbitori au pus un semn de întrebare asupra acestei idei de identitate europeană. Este un concept ușor problematic și se folosește de multe ori în mod neadecvat cu concepte naționaliste. Trebuie să separăm ideile. Trebuie să ne reamintim că există o tradiție a culturii comune a filozofilor, a artiștilor și așa mai departe care arată că există o apartenență europeană. Acest an ne-a dat ocazia să reflectăm, dar și să punem la în cale proiecte și este foarte important să continuăm cu proiecte transnaționale sub această direcție a Europei Creative. Totul va fi vorba până la urmă de o moștenire importantă pentru Europa și în concluzie doresc să reamintesc că Comisia Europeană s-a exprimat în sensul unei guvernanțe plurale în mai multe direcții. Este un punct foarte important și nu trebuie să mergem înapoi. Sper că noul plan de acțiune va avea succes. În cele din urmă, identitatea este un proces și nu un cel, un obiectiv. Iar acum doresc să mai spun că și educația și cultura sunt fundamentale pentru a putea ajunge la o identitate împărtășită. După cum spunea și colega mea din Lituania, și mă apropii de final, este foarte important să depunem eforturi mai mari, mai ales și în statele candidate care au trecut prin situații de conflict, prin situații deosebit de complicate, pentru a putea ajunge la o reconciliere. Voi spune că anul european al patrimoniului a fost foarte scurt, pentru a nu fi mult prea amplu. Mi s-a părut o expunere foarte interesantă. Mulțumesc! Vă mulțumim tare mult pentru această prezentare a dezbaterilor purtate ieri. Acum îi salut pe invitații noștri de astăzi pe tema aceasta cultură și identitate. Începem cu Șnesca Kvadlevic Mihailovici de la Europa Nostra. 5 minute aveți la dispoziție, dar nu trebuie să le folosiți pe toate. Honorable members of the European Bună ziua, stimați membri ai Parlamentelor Naționale și European, stimați colegi și prieteni. Pentru mine este o mare onoare și responsabilitate să fiu vocea societății civile la această ședință deosebit importantă care reunește membrii ai Parlamentelor European și Naționale pentru a discuta relevanța, impactul și importanța moștenirii noastre europene în anul uh, patrimoniului cultural. De ce este acest an atât de important? Nu doar pentru că este singurul an tematic din timpul Comisiei Juncker, ci și pentru că este primul an european care a fost inițiat pornind de jos în sus. Ideea a fost promovată și lansată de părți interesate din domeniul patrimoniului cultural la nivel național și european. Din fericire, Parlamentul European a îmbrățișat ideea și a jucat un rol cheie în a-l convinge pe președintele Juncker că merită susținut proiectul. Doamnelor și domnilor, în acest moment în care comemorăm finalul primului război mondial, să nu uităm că, în primul rând, Europa este un proiect al păcii. Ne apropiem de cea de-a 70 -a aniversare a Declarației Drepturilor Omului. Să nu uităm că la baza Europei stau drepturile omului. Ne pregătim pentru următoarele alegeri europene și în acest moment este foarte important să ne reamintim că proiectul european este și unul cultural ne confruntăm cu atât de multe provocări la valorile noastre cheie. Trebuie să schimbăm tonul și discursul pe care îl avem în legătură cu Europa. Noi avem o moștenire foarte bogată, tangibilă și intangibilă, care reflectă istoria noastră comună, identitatea și amintirile noastre comune. Cu toții facem parte dintr-o familie mai mare care s-a format de-a lungul secolelor și nu doar în rândul intelectualilor, artiștilor și oamenilor de știință, ci și în rândul oamenilor obișnuiți și a comunităților lor. Așadar, dacă dorim să mergem mai departe cu proiectul european, trebuie să promovăm acest sentiment de apartenență la familia europeană și să avem acest sentiment al unei identități culturale împărtășite. Iar acest sentiment are mai multe niveluri care nu concurează, ci se îmbogățesc unul pe celălalt, după cum a spus și doamna Costa. Așadar, toate monumentele istorice, toate siturile istorice îmi spun o poveste europeană, doar națională și locală. Așadar, cu toții putem fi mândri de identitățile noastre naționale, regionale și locale și în același timp să fim mândri de faptul că suntem europeni și acesta este mesajul cheie al anului european. Ieri am avut un atelier foarte interesant moderat de Silvia Costa, care a avut o valoare, într-un loc o valoare simbolică, și anume Casa Istoriei Europene. Cu toții suntem de acord că trebuie să acordăm prioritate mai mare diferitelor forme de educație culturală și, în special, predării istoriei într-un context mai larg. Fără acest lucru, generațiile prezente și viitoare nu vor putea să înțeleagă moștenirea noastră culturală într-un context european mai larg. Și în timp ce punem accent pe predarea istoriei, noi trebuie de asemenea să abordăm, să avem o abordare variată. În acest fel, cetățenii vor deveni cetățeni europeni responsabili mai repede și vor putea rezista mai bine narativelor populiste care încearcă în mod periculos să rescrie faptele istorice. Stimați membri ai Parlamentului, acesta ne-a oferit o ocazie minunată pentru a recunoaște beneficiile multiple ale moștenirii noastre împărtășite pentru societate, mediu, economie și identitatea noastră comună, dar de asemenea și pentru a vedea care sunt nenumăratele amenințări la adresa moștenirii noastre comune. Ne-a permis să întărim alianțele existente și să creăm altele noi și a marcat un punct de cotitură în acest proces complex al aducerii culturii mai aproape cetățeni. Multe s-au uh, realizat în acest an istoric, 2018, dar avem mult mai multe de realizat în anii care vin. Și permiteți-mi în final să mă refer la planul de acțiune, chemarea la acțiune adoptată în iunie anul trecut la Berlin, la primul summit privind uh, moștenirea culturală, patrimoniul cultural, organizat împreună cu Comitetul pentru uh, patrimoniu cultural, coordonatorul din Germania pentru acest an. Am spus în această chemare la acțiune că acum a venit momentul să luăm măsuri se propune un plan ambițios pentru patrimoniul cultural. Suntem foarte încântați că acest plan va fi prezentat la Viena de către Comisie peste trei săptămâni. Suntem foarte bucuroși să anunțăm că am ajuns recent la 2018 semnături, un număr semnificativ printre care se numără și Silvia Costa, domnul Mircea Diaconu și alți membri ai Parlamentului. Vă rog să o citiți, să o semnați și să o distribuiți cât mai mult în Parlament, în instituția dumneavoastră și în rețelele dumneavoastră. Dar, după cum a spus și domnul Uwe Koch, colegul meu, ieri, 12 luni sunt mult prea puține pentru un subiect atât de important. Avem o responsabilitate comună dumneavoastră ca lideri politici, lideri decizionali și noi, ca părți interesate în domeniul cultural, suntem avem obligația să folosim avântul pe care îl avem acum, să folosim forța comună pe care o avem pentru a ne asigura că avem o direcție bună și că proiectul european va continua în acest fel pozitiv. Mulțumesc! Vă mulțumim! Vă mulțumim foarte mult. Urmează acum doamna Margarida Mano, membra Portu- a Parlamentului din Portugalia. 5 minute, aveți cuvântul. Senhora Presidente, saúdo os membros do comitê. Doi să o felicit pe doamna președinte și să vă spun bună dimineața tuturor, atât colegilor cât și interpreților și tuturor celor prezenți. Sper să ați o zi excelentă. Uniunea Europeană are ca moto Uniți în diversitate. Este un moto care ne spune cum putem să fim uniți pentru a forma Uniunea Europeană, pentru a lucra împreună înspre pace și prosperitate fără a uita de diversitatea culturală și diversitatea tradiției tradiții și lingvistică care caracterizează Uniunea Europeană. Avem celul de a face în Uniunea Europeană o societate în care unitatea se obține prin diversitate, iar diversitatea ne permite să construim o Uniune mai bogată, mai mândră de bogăția interioară este un cel care se bazează pe pluralismul cultural și lingvistic. Avem o relație simbiotică între cultură și limbă foarte bine cunoscută, care poate fi definită drept un sistem simbolic prin care se pot crea și defini valori, percepții și identități. Limba definește spațiul în care se găsesc culturile și identitățile. Avem o Europa cu 24 de limbi oficiale și mai mult de 60 de limbi regionale sau minoritare. Este un spațiu foarte bogat cultural și aici avem mai multe valori împărtășite și regăsim motivul de a fi al Europei. Ne bazăm pe această diversitate lingvistică și de aici derivă și politica multilingvismului, care trebuie să protejeze diversitatea lingvistică europeană și să o apere și să apere învățarea limbilor străine, să o promoveze. Nu dorim să avem un viitor monolingv limba este și o expresie a cunoștințelor și cu cât este mai variată, cu atât cuprinde mai multe puncte de vedere, valori și percepții ale realității. Fiecare limbă transmite o bogăție conceptuală care nu poate fi înlocuită cu alta. Creează o cultură, îmbogățește, creează un patrimoniu. Așadar, bogăția lingvistică este și o diversitate a cunoștințelor. Reprezintă o valoare strategică care cere ca Europa să-și asume traducerea drept o creare reală de valori și să aibă grijă de toate limbile, atât cele regionale și minoritare, cât și celelalte. Limba portugheză, fiind limba europeană, este o limbă a lumii. 10 milioane de portughezi din Europa vorbesc portugheza, dar în întreaga lume 250 de milioane de persoane vorbesc portugheza. Este limba cea mai vorbită în emisfera sudică, cu peste 200 de milioane de vorbitori și este a cincea ca utilizare pe internet, este a treia pe rețelele sociale, cum ar fi Facebook și Twitter. Prin dimensiunea sa globală, portugheza are posibilitatea de a deschide multe porți către Europa, în întreaga lume, unde putem avea contact cu diferite culturi și societăți. Putem întări identitatea Europei doar printr-o politică activă de protejare a diversității lingvistice europene. Cea de-a doua direcție politică reprezintă educația, și anume promovarea și învățarea limbilor străine. Europa are un obiectiv foarte nobil și anume ca fiecare european să vorbească încă două limbi străine pe lângă limba sa maternă. Și cel mai bun mod de a ne atinge țelul este să introducem predarea a două limbi străine în sistemul de învățământ. Învățarea de limbi străine permite un dialog mai bun, o înțelegere culturală, o dezvoltare culturală socială mai bune și, de asemenea, o creștere a participării societății civile și o participare democratică mai mare. 80% din limbile europene minoritare se află în pericol în momentul de față și, în această situație, o educație care să pună accentul pe cunoașterea diferitelor limbi străine este o educație care pune accent pe Europa. Fernando Pessoa, cel mai universal poet portughez, care în primul sfert al secolului 20 domina alte limbi, cum ar fi engleza, spaniola, greaca latina sau germană, mă scuzați, un poet care stăpânea toate aceste limbi străine a spus că patria mea o reprezintă limba portugheză. Un alt scriitor, filozof portughez, apropiat al lui Pessoa, a spus că limba nu aparține nimănui, dar noi nu suntem nimeni fără, această, fără o limbă care să fie a noastră. În Europa noi nu am fi nimeni dacă nu am avea această bogăție și dacă nu ne-am asumat această bogăție lingvistică. Deci să ne asumăm bogăția lingvistică, să sărbătorim bogăția lingvistică culturală și anul patrimoniului european. Mulțumesc! Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Vă mulțumim, stimate colegă. Vă mulțumim tare mult și pentru faptul că ați uh, subliniat importanța limbilor în contextul acesta al patrimoniului cultural. Tocmai discutăm o comunicare a Comisiei Europene care se referă tocmai la subiectul acesta al uh, predării unui număr de minim două limbi străine copiilor de la o vârstă cât mai fragedă. Suntem foarte încântați de această comunicare. Trecem uh, la următoarea noastră vorbitoare. Este vorba despre doamna Camelia Gravilă din Camera Deputaților din România. România. Nu o văd, este în sală? A. Uh, ladies and gentlemen, distinguished uh, members. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, distinși membri ai Parlamentului European și din Parlamentele Naționale. Aș vrea să prezint unele idei, unele reflexii despre subiectul culturii, educației, abordări interculturale, pentru că suntem la sfârșitul unui an important, un an simbolic care a avut multe acțiuni putem aborda valoarea din perspectivă pedagogică și filozofică și trebuie să începem, desigur, de la ideea că noi aparținem mai multe luni, cultura face parte din noi, avem o anumită istorie, geografie, aparținem unei țări, trăim cu anumite valori și elemente educaționale. Am și o prezentare. Vă rog să urmăriți. Sunt unele idei care sublinează ce vreau să vă spun limba, religia, artele, valorile artistice și spirituale, multe lucruri care definesc matricea spirituală care îi aparține. Desigur că înțelegem într-o lume internațională nu putem trăi doar într-o lume monoculturală, trebuie să educăm pe tineri spre o perspectivă multiculturală să înțeleagă alteritatea, să se adapteze cât mai rapid posibil la această lume. Acea situație și cu adulții poate e mult mai dificil cu ei, pentru că anumite convingeri, iată de ce vorbim despre societăți foarte tradiționale, conservatoare. E și un alt risc, antropologii spun, uh, dezechilibrul uh, transcultural, pentru că trăiește între două sau mai multe culturi, vii cu propriile idei și valori, vrei ca ele să fie validate de ceilalți, pe de altă parte trebuie să înțelegi și să ai posibilitatea receptivității și sensibilității. Singura soluție și opțiune logică sau ideologică în societatea democratică este educația prin perspectiva interculturală. Pentru a înțelege asta, avem această identitate culturală națională de bază, care poate fi identitatea personală, cea locală, cea națională, dar trebuie să fim deschiși și față de diversitatea și înțelegerea internațională. Cum se poate face asta? Desigur, prin proiecte, prin schimburi, prin educație, cunoștințe și așa mai departe. să trecem la alte imagini, trebuie să ne gândim la valorile de educație formală, informală și non-formală, nu doar curicula școlară. Cadrele didactice ne concentrăm prea mult pe examene naționale, pe programa de învățământ. Uităm că trebuie să modelăm personalitățile, să educăm pe cetățenii care vor trăi într-o societate foarte diferită. Trebuie să înțelegem că elevii, studenții noștri trebuie să înțeleagă, să aibă empatie, deschidere față de diversitate. Dacă avem un moment de sinceritate, să ne gândim la modul în care sistemele noastre de învățământ în fiecare țară poate să-i pregătească pe elevi să facă față alterității celuilalt, să-l accepte. Răspunsul diferă de la o țară la alta. Iată de ce avem nevoie de principii, valori, înțelegere, toleranță, deschidere conștientizare, dacă ne gândim dintr-un punct de vedere filozofic sau antropologic. Societatea postmodernă înseamnă satul mondial, un puzzle de mici universuri, un mozaic uh, și avem obligația ca politicieni sau ca didactice să găsim o coerență, o coeziune între elementele diversității de la literatură din alte domenii până la realitatea lumii. Multe subiecte din dezbatere le puteți găsi. Ce aș vrea să subliniez în fine este că educația, cunoștințele, competențele, competențele interculturale, dezbaterea, proiectele europene, schimburile, vizitele, parteneriatele, înțelegerea filozofică a progresului, sunt singurele posibilități prin care tinerii, studenții, vârstnicii se pot înțelege și e important ca în Programa Națională de Învățământ, uh, lingvistică, literatură națională, străină, științe sociale, să existe abordarea interculturală ca element obligatoriu. Poate că e cam ferm, dar trebuie să facem și în fiecare sistem de învățământ am putea face asta în fine, ideea este că facem parte din continentul european, aparținem acestui patrimoniu comun, patrimoniu cultural e ceva care ne unește și e important să avem această transcendență a culturii, să înțelegem că culturile limitate, dacă gândești doar în interiorul culturii proprii, te face mai sărac, nu mai simți diversitatea și frumusețea culturii europene și internaționale. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult și pentru acest uh, discurs angajat, care, iată, a ajuns la sufletul tuturor celor prezenți și aplauzele o dovedesc cât se poate de clar. Mă bucur foarte mult că nu doar membrii Parlamentului European uh, sunt uh, prezenți la reuniunea noastră de astăzi, ci și reprezentanții parlamentelor naționale ale statelor membre, dar alături lor li, s-a, uh, li s-au alăturat și uh, alături de ei se află și reprezentanții uh, parlamentelor din uh, statele din Balcanii Occidentali. Uh, Mă, foarte, mă bucur foarte mult că îi avem alături de noi. O salut pe doamna Costici, din, uh, care, iată, va interveni în cele ce urmează. Aveți cuvântul. Poștoveni șlanului Evropskog parlamenta, poștoveni șlanului nacionalnih parlamenta. Mulțumesc, distinși membri ai Parlamentului European și în Parlamentele Naționale. Am uh, cinstea să vă numesc în numele Parlamentului din Serbia la această reuniune foarte importantă pentru noi. Permiteți-mi să încep prezentarea. 12. veca Stefan Nemanja. Un uh, <clears throat> autor din secolul XII, Stefan Nemanja, spunea Apăsați-vă limba ca propria țară, poate fi pierdut ca un oraș, ca o țară, ca un suflet. Ce mai rămâne dintr-un popor care și-a pierdut limba, țara și sufletul? Astăzi o să mă exprim în limba sârbă. Vreau să mă refer la amenințările la adresa patrimoniului cultural sârb și a identității sârbe, care se pot caracteriza ca genocid cultural. În zona Balcanilor găsim urme ale culturii materiale sârbe în bisericile medievale, în mănăstiri, cele mai cunoscute din secolul XIV, Graceanița, Patriarhatul de la Peci și în sudul Kosovo și Metohia. Sunt înscrise pe lista Patrimoniului Mondial al UNESCO, care le consideră ca monumente extrem de amenințate din patrimoniul mondial și pentru motive întemeiate. O parte a patrimoniului cultural sârb mai ales fresca de pe mormântul din perioada Nemanici, care a fost uh, trimisă pe un satelit ca mesaj pentru posibile civilizații extraterestre, ca mesaj de pace și civilizație. Dragi colegi, în istoria tulburată a poporului meu, monumentele culturale au trăit suferința și uh, durerea sârbilor. O să mă refer la monumentul uh, uh, culturii din secolul XII, hmm, Evanghelia lui Miroslav, uh, care a reușit să fie păstrată și în primul război mondial, mulțumită eforturilor strămoșilor noștri care au suferit foarte mult și au fost multe victime în primul război mondial. Cultura și identitatea au fost primele ținte lovite de cei care au ocupat Balcanii. Iată de ce nu e de mirare că în bombardamentul Belgrad de către forțele germane în 6 aprilie 1941, una dintre primele ținte a fost Biblioteca Națională din Serbia. <clears throat> Patrimoniul distrus atunci e de o valoare inestimabilă această formă de genocid cultural, de distrugere a culturii sârbe, a constat din uh, arderea de cărți sârbești din Evul Mediu, documente privind formarea primului regat sârb, ca și uh, documente privind uh, suferințele și crearea statului sârb. Din păcate, în prezent asistăm la continuarea acestor tentative. Nu doar că 250.000 de sârbi au fost uh, expulzați din uh, Kosovo și Metohia, proprietățile lor au fost uh, distruse, dar însăși cultura și identitatea sârbă sunt amenințate în provincia din sud. Doar odată cu sosirea comunității internaționale în Kosovo și Metohia în 1999, 150 de biserici și mănăstiri sărbești au fost distruse și peste 10.000 de icoane au fost furate și comercializate pe piața neagră, dacă nu au fost distruse. Aș vrea să subliniez uh, demolirea de cimitire sârbești pentru a distruge până și ultima urmă a existenței poporului sârb în acest spațiu. E extrem de regretabil și îngrijorător că în Kosovo și Metohia, în prezența forțelor internaționale de securitate, în martie 2004, în 48 de ore, albanezii au dat foc, au vandalizat și distrus peste 26 de biserici și mănăstiri sârbești. Nimeni nu a dat socoteală pentru aceste acțiuni, ceea ce dovedește că era vorba de o tentativă bine organizată de a <clears throat> șterge existența poporului sârb din Kosovo și Metohia de a finaliza expulzarea acestora. Genocidul cultural împotriva identității și culturii sârbe în provincia din Sud se efectuează și într-o manieră mai perfidă. În ultimul timp am asistat la falsificări istorice fără precedent în care biserici și conducători sârbi din Evul Mediu sunt prezentați ca fiind albanezi, ceea ce e absolut lipsit de sens. Dragi colegi, de neconceput ca în secolul 21 astfel de acțiuni anticivilizație să aibă loc prin amploarea și obiectivele lor depășesc tot ce s-a întâmplat până în prezent și totuși au loc. Iată de ce candidatura așa zisului stat Kosovo să devină membru la UNESCO e nerușinată și ridicolă. Dacă aceste biserici creștine de o valoare inestimabilă nu doar pentru cultura sârbă, ci pentru memoria culturală și istorică mondială au fost distruse, cum ar putea fi conservate de cei care le demolează și le distrug? Patrimoniul cultural sârb. Și se întrerupe vorbitoarea. Mulțumesc. Vă mulțumim. Trebuie să fiu severă pentru că altfel nu vom putea respecta timpul alocat. Salut uh, președintele Comisiei pentru Cultură din uh, Parlamentul Spaniol, domnul Gutierrez Alberca. Uh, domnia sa are cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Un subiect care este întotdeauna foarte complex. Chiar există unii care cred că nu există conceptul de identitate culturală. Eu cred că există. Dacă forma în care se construiește identitatea culturală este de asemenea importantă și am văzut acest lucru și ieri în cadrul panelului, deoarece a construi o identitate în contrast cu alta, o identitate a subzistenței, a fricii, a necesității, ne face de foarte multe ori să evaluăm greșit care sunt valorile care compun identitatea respectivă. Ieri am văzut că trebuie să mergem dincolo de acestea, trebuie să avem o identitate supranațională, care să nu depindă doar de limbă sau de teritoriu. O identitate care se bazează doar pe rivalitate se aseamănă cu o identitate sportivă. Și Spania știe foarte bine acest lucru când câștigam uh, campionatul mondial uh, al Euro. Dar dincolo de acest substrat al competitivității, poate că unele valori reale erau amenințate. Această identitate europeană pentru spanioli și pentru alte popoare care au trecut printr-un regim autoritar ne-a ajutat să ne apropiem de Europa drepturilor, libertății, justiției, drepturilor omului. Aceasta este Europa valorilor care ne interesează și pe care dorim să o reafirmăm ca identitate. Poate că ar fi momentul să ne reînnoim angajamentul. Poate sunt valori pe care noua generație și le-a asumat și noi trebuie să reînnoim eforturile noastre de a ne apropia de această identitate, bazate pe valori cum ar fi pacea, accesul la demnitate, transparența în guvernanță, lupta împotriva corupției, egalitatea de gen, accesul la șanse pentru femei și așa mai departe, toate acestea definesc societatea noastră occidentală drept un proiect comun și drept o formă de viață și o formă culturală. Fără îndoială, așadar, renoirea acestui angajament este pentru ca și noile generații să trăiască în această comunitate europeană, să aibă un proiect comun, astfel căruia să lucrăm împreună și nu trebuie să ne temem de identități. Dacă avem un proiect puternic, celelalte identități se subsumează. Fără îndoială că sunt de acord că această construcție strict economică bazată pe fonduri de dezvoltare, fonduri de coeziune, pe regulamente, cum ar fi cele referitor la roaming, toate acestea nu au o componentă emoțională. Noi aici ne ocupăm de politici culturale. Și noi contribuim cu această componentă emoțională. Patrimoniul este moștenirea pe care am primit-o, este ce am învățat și este pe ce ne bazăm identitatea. Și în acest sens eu mereu dau ca exemplu drumul Sfântului Iacob, Camino de Santiago este un drum care a pornit de la o bază religioasă, dar care s-a transformat acum într-o valoare culturală care unește Europa. Este parcurs de foarte mulți europeni și fără îndoială că este o valoare a um, ospitalității, a convivialității. Cred că această construcție a politicii culturale comune nu poate fi una doar a timbrelor. Avem un, un ofer de vize, de bife, să spunem că avem un an al patrimoniului cultural și am bifat, am ștampilat asta. Avem un an al dedicat unui alt concept și l-am bifat și pe acesta. Nu este suficient. Trebuie să ne concentrăm și pe durabilitate, pe durabilitatea turismului și culturii să dau ca exemplu Barcelona. Eu doresc să dau ca exemplu Alhambra, care este un bun exemplu de durabilitate uh, pentru un sit care aparține patrimoniului umanității. Voi termina acum cu două exemple concrete. Eu cred că trebuie lucrat mai mult asupra politicilor de patrimoniu și să întărim planurile pe care le avem aici și componenta durabilitate și de asemenea să ne concentrăm pe componenta digitală, deoarece aceasta reprezintă acces la cultură, la informație, reprezintă viitorul și nu putem să ignorăm inovația. Trebuie ca drepturile de proprietate intelectuală să fie protejate folosind uh, tehnologii în acord cu această cultură noastră. După cum a spus Javier Goma, inima este comunitară, dar inteligența este cosmopolită. Eu cred că mi-ar plăcea foarte mult că la un moment dat să vedem cum eforturile noastre în domeniul culturii ajung în domeniul politicului, care până la urmă transformă societatea. Vă mulțumesc foarte mult! Vielen herzlichen Dank! Vă mulțumim foarte mult, vă mulțumim și pentru această intervenție. Trecem acum la runda de întrebări și răspunsuri și până în momentul de față mi-au fost semnalate 9 doleanțe de intervenție. Am mai avea 6 minute la dispoziție pentru acest panel. Prin urmare, limitez timpul de vorbire alocat oratorilor la un minut sau uh, aș mai avea o propunere pentru dumneavoastră, unii dintre dumneavoastră ar putea fi dispuși să intervină la finele celui de-al doilea panel. Deocamdată nu avem prea mulți interesați uh, uh, de acest al doilea panel, deci am putea să procedăm și în felul acesta. Primul orator este Agunas Gilunas din Lituania. Aveți cuvântul. Un minut. Sorry. Uh, thank you, Madam Chair. It's a challenge. Mulțumesc. E foarte dificil să vorbesc doar într-un minut. Trebuie să vă spun, doamnelor și domnilor, că cred că astăzi și ieri visesc, pentru că nu discutăm despre economie, securitate, nici pungi de plastic, ci discutăm despre cultură. Vai, cultura în Parlamentul European! Vă mulțumesc, doamna Costa, pentru că prezidați minunat sau ați prezidat ieri ședința privind identitatea și pentru raportul dumneavoastră. Mă bucur foarte mult să fiu aici Țara mea sărbătorește centenarul uh, existenței împreună cu multe alte state europene în acest an. Păstrarea patrimoniului, a moștenirii culturale sunt de o importanță deosebită. Cele mai mari două orașe uh, pă, sărbătoresc anul patrimoniului cu programe complete, cu multe manifestări care vor culmina probabil cu anunțul privind Vilnius ca una dintre principalele destinații pentru Lonely Planet în acest an, sunteți încurajați și dumneavoastră să veniți în vizită al doilea mare oraș, ca unas un patrimoniu minunat de clădiri anii 20-30, a fost anunțată drept capitală europeană culturală în 2022. Având un singur uh, minut, vă încurajez să vă rezervați hoteluri pentru 2022 pe lângă glume, avem și evenimente serioase privind modernismul în Europa, modernismul pentru viitor și o conferință internațională în septembrie și trebuie să subliniez că nu ține de o identitate naționalistă, cum am discutat ieri, ci dă un sentiment de identitate locală, comunități locale care țin la patrimoniu, la istorie în sensul cel mai profund al termenului. E o tradiție minunată și trebuie să continuăm. Vă mulțumesc și... A, am depășit minutul, da. Iată, vedeți uh, cam cum ne simțim uh, noi. În plen de obicei avem un minut la dispoziție. Aceasta este, acesta este destinul nostru aici la Parlamentul European. Urmează Marie-Louise O'Donnell din Irlanda. Vorbim despre educație. Bine, atunci uh, așteptăm cu nerăbdare intervenția dumneavoastră mai târziu. Dimitrios Sevastakis din Grecia. Mulțumesc. Am intervenit iar de două ori în legătură cu restaurarea și conservarea monumentelor. Consider că dezbaterea pe care am avut-o în aceste două zile a fost cu adevărat uh, excelentă și ne-am uh, ocupat de probleme structurale. E o adevărată criză ideologică în modul în care interpretăm istoria. Modernitatea a introdus această criză. În plus, modernitatea ne-a oferit instrumentele care ne permit să aprofundăm mai bine cunoașterea patrimoniului și a identității. Având în vedere că deplasările de populație creează un stres deosebit pentru identități, pentru autodeterminare, e tocmai motivul pentru care cultura, patrimoniul, trecutul, timpul pot deveni un instrument de coeziune mai degrabă decât un mijloc de divizare între diverse grupuri care ar fi promovate de lobby-ul internațional. Cred că e fundamental ca Parlamentul European să aibă aceste discuții un adevărat lux cultural pentru a reflecta asupra civilizației, integrării în sistemul de învățământ și care să reflecteze la modul în care putem uh, aduce la un loc uh, popoarele pentru a avea o mai bună înțelegere reciprocă și cred că pe calea integrării. Toate aceste reflexii sunt foarte prețioase. Mulțumesc! Dank. Vă mulțumim tare mult! Urmează Vesna Pedekovici din Parlamentul Croat. Nu văd. Unde este? Evo, ovdje sam. Biće, ja vam das Wort. Hvala. Aveți cuvântul. Poštovane kolegice i kolege, dragi prieteni, prije svega koliko će mi stati. Stimați colegi, stimați prieteni. Sper că voi avea suficient <laughs> timp la dispoziție. Mai întâi de toate vreau să vă salut pe toți în numele Comisiei pentru Cultură din Parlamentul Croat, o comisie pe care o prezidez. Astăzi vreau să vorbesc despre activitățile și măsurile promulgate de către guvernul croat pentru a asigura participarea statului nostru la anul acesta european al patrimoniului cultural. Nu am prea mult timp la dispoziție și tocmai de aceea mă rezum uh, la a vă spune că gremiul care se ocupă de uh, gestionarea activităților în contextul acestui an uh, european este Ministerul nostru pentru Cultură. 60 de mari evenimente au fost organizate anul acesta de către Ministerul uh, pentru Cultură Ministerul Culturii. 60.000 uh, de oameni au participat la toate aceste evenimente ale noastre, pentru că evenimentele noastre au fost uh, însoțite de o serie de ateliere, seminarii, expoziții. Uh, ei bine, toate aceste reuniuni au fost, au, au trezit un mare interes. O serie de școli au participat la evenimentele noastre. Și toate acestea sunt, bineînțeles, foarte, foarte importante. Asta cu atât mai mult cu cât ne dăm seama că tinerii trebuie să fie învățați de la bun început cât de importantă e, important este patrimoniul uh, cultural și cât de importantă este moștenirea pe care o lăsăm viitorilor viitoarelor generații. Vă mulțumesc foarte mult și sper să mai am ocazia să intervin. Mulțumim foarte mult! Urmează acum o colegă din comisia noastră. la Vă mulțumesc, doamnă președinte, spune doamna Bilde. Anul European al Patrimoniului Cultural a pus uh, în prim plan importanța restaurării patrimoniului cultural. În Franța există o mulțime de situri clasate uh, de către UNESCO. Bineînțeles, ne dăm seama de importanța acestor, acestor uh, situri. Când vine vorba despre marile situri, lucrurile sunt uh, foarte, foarte clare. Ajutorul vine la timp uh, și în măsura necesară. Problema se pune atunci când uh, vorbim despre patrimoniul arhitectonic de mai mică anvergură. Mă gândesc, spre exemplu, la un castel din Gironde, care a fost distrus pur și simplu din greșeală, odată ce a fost vândut unui proprietar din străinătate. Și exemplele sunt numeroase, exemplele de felul acesta? Ce se va întâmpla cu patrimoniul nostru în cazul în care protecția uh, necesară tuturor siturilor arhitectonice nu va fi garantată? Mulțumesc! Mulțumim și noi! Urmează Andrija Popovici din Parlamentul Muntenegrean. Nu-l văd în sală. A, aveți cuvântul. Intervenție fără microfon. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, bună ziua tuturor. Timpul acordat este într-adevăr foarte, foarte strâns. În Parlamentul nostru avem uh, la dispoziție de obicei 20, uh, chiar mai bine de atât de minute și e imposibil să-i uh, întrerupi pe colegi. Secole la rând, Muntenegru s-a aflat la granița dintre diferitele culturi. Anul acesta european al patrimoniului cultural este deosebit de important și este dovada faptului că există o legătură între civilizațiile estice și cele vestice. Tradițiile noastre sunt diferite. Spre exemplu, în Muntenegru avem patru religii importante și uh, Uh, rămășițe ale influențelor austro-ungare și uh, țariste. Deci, uh, cultura și istoria noastră sunt bogate și tocmai în această bogăție rezidă bogăția poporului muntenegrean. Astăzi avem nevoie de unitate în diversitate. Și aceasta, acesta este motoul nu al Uniunii Europene. Ei bine, motoul acesta ar trebui să se aplice și statului nostru. Suntem cu toții îmbogățiți de cultura europeană și fără cultura europeană, bineînțeles, Muntenegru n-ar fi ceea ce este astăzi. Tocmai patrimoniul nostru cultural este dovada moștenirii pe care am primit-o de la antemergătorii noștri și pe care o vom, uh, sperăm noi, uh, transmite generațiilor viitoare. Să știți că 20 de minute n-au la Parlamentul European nici măcar uh, șefii grupurilor politice. Deci, iată, culturile parlamentare sunt într-adevăr foarte diferite. Mulțumim foarte mult pentru această intervenție. Trecem la următoarea intervenție. Deci, trecem la doamna Corteze din Kosovo. E domnul Corteze, aveți cuvântul. Good morning to everybody. Bună dimineața tuturor, doamnelor și domnilor, stimați membri ai Parlamentului European. Permiteți-mi uh, să vă prezint pe scurt uh, situația patrimoniului cultural și a învățământului din Republica Kosovo. Diversitatea culturală din uh, Kosovo este cu siguranță una, unul dintre aturile noastre. Const- importanța patrimoniului cultural este consfințit prin uh, Constituția noastră. De asemenea, avem uh, legea patrimoniului cultural. Și aceasta este o lege de uh, bază și mai există și legile speciale cu privire la zonele protejate. Dar în continuare, în domeniul învățământului avem uh, neajunsuri, nu avem linii de studiu uh, neapărat în ceea ce privește administrarea patrimoniului cultural și de asemenea nu avem uh, neapărat uh, o formare în sensul importanței patrimoniului cultural la nivel liceal. Deci, din perspectiva aceasta, situația este una dificilă. Dar bine, situația statului nostru este una dificilă. Ne-am desprins uh, de Serbia, dar în același timp, uh, după cum vă spuneam, avem acest, uh, acest atu al patrimoniului cultural deosebit de bogat. Avem situri absolut esențiale în Kosovo avem de asemenea minorități diferite, doamna președinte îl întrerupe pe vorbitor. Și toate acestea ne permit să construim încet, încet un patrimoniu cultural comun Doamna președinte, uh, îmi cer scuze, trebuie să vă să vă întrerup, uh, întrerup, am fost uh, severă cu toți ceilalți, trebuie să fiu severă și cu dumneavoastră, îmi pare rău, nu vă voi mai oferi posibilitatea de a adresa nici măcar o propoziție. Ați avut mai mult de două minute la dispoziție. Trebuie să fiu echitabilă. Vă mulțumesc foarte mult. Și trecem acum la ultima vorbitoare din runda aceasta, Snezana Paulovici, din Parlamentul Sârb. Vă mulțumesc foarte mult. Să știți că eu voi uh, respecta regulile pe care le-ați impus, doamnă președinte. Vă mulțumesc mult, uh, vă salut, stimați colegi. Vreau să vă aduc în atenție un, uh, o informație foarte importantă. Capitala Voievoda, Voievodinei va fi în 2020 uh, capitala culturală europeană. Deci, iată, avem privilegiul de a organiza uh, aceste evenimente. Suntem deosebit de încântați de faptul că, iată, vom avea această capitală culturală. Uh, colega mea v-a explicat care este traumatismul cu care ne-am confruntat până în momentul de față și sperăm din tot sufletul ca Europa să ne ajute să protejăm uh, patrimoniul cultural din sudul statului nostru mm. e Uh, datele UNESCO sunt foarte, foarte clare pe tema aceasta, n-are rost să ascultăm uh, informații care n-au nimic de a face cu realitatea. Vă mulțumim foarte mult. Acestea fiind spuse, am ajuns la finele uh, primului panel, dar mai urmează două paneluri. În al doilea panel discutăm despre păstrarea, conservarea și restaurarea patrimoniului cultural. Știm că în toate statele membre aceasta este o mare provocare, pentru că toate acestea costă mult de obicei. Mai întâi de toate vreau să-i dau cuvântul uh, domnului Diaconu pentru a ne prezenta cele discutate ieri. Trei minute aveți la dispoziție. Mulțumesc, doamna președintă. Dat fiind uh, constrângerile de timp, o să condensez cât pot de mult. Uh, dacă ar fi să simplific, aș spune că a fost o întâlnire excelentă, cu vorbitorii care au provocat uh, în mod pozitiv uh, audiența. Și de aceea m-aș concentra în primul rând pe, sau mai mult, pe alocuțiunile celor musafirilor noștri, care mi se par mai importante acum decât tot ce am putea spune noi. Fiindcă ele reprezintă clar realitatea Discuția a început cu o prezentare amplă din partea Comisiei. Doamna Erminia Chitano, de la DGEAC, a, a expus obiectivele noastre principale ale anului european al patrimoniului, amplu, au prezentat în detal, a prezentat în detaliu principalele inițiative ale anului european, cu accent pe acele acțiuni legate de tema conferinței, uh, prețuind patrimoniu, patrimoniu în pericol, competențe pentru patrimoniu, științe pentru patrimoniu. Uh, Vorbitorii după aceea au urmat exact subiectul până la capăt, dar în prima rundă de întrebări și răspunsuri au fost punctate mai multe chestiuni, ca de exemplu, distrugerea patrimoniului cultural prin catastrofe naturale, importanța formării profesionale în domeniul meșteșugurilor, care ar putea fi folosite în special pentru a restaura bunurile de patrimoniu culturale distruse, necesitatea solidarității și a angajamentului de a proteja patrimoniul cultural, problema sustenabilității ideologice a patrimoniului cultural și a dezvoltării orașelor, utilitatea fondurilor structurale pentru patrimoniul cultural în unele state membre, dar și necesitatea unei mai mari flexibilități în ceea ce privește criteriile de atribuire, astfel încât mai multe clădiri să poată fi restaurate, importanța accesibilității tuturor cetățenilor la siturile de patrimoniu cultural, necesitatea formării și educației pentru cetățenii de toate vârstele. Uh... După aceea, în a doua rundă de întrebări și răspunsuri, au fost discutate probleme ca, de exemplu, importanța conservării zonelor rurale, a locuitorilor acestora, a obiceiurilor pentru a evita exodul rural. Siturile arheologice trebuie protejate în mod special. Ar putea fi create rețele pentru a crea legături între astfel de situri și populații pentru a face oamenii să se mândrească cu moștenirea lor. Și ultima rundă de, de întrebări și răspunsuri a relevat importanța transformării monumentelor și a menținerii clădirilor deja restaurate, dezvoltarea turismului, stimularea locurilor de muncă de înaltă calificare, importanța prevenirii în ceea ce privește patrimoniul cultural, sensibilizarea în societate, importanța educației și formării în domenii legate de patrimoniul cultural, nevoia creșterii prestigiului domeniului conservării patrimoniului cultural și nevoia de a înscrie acest domeniu pe agenda politică a statelor membre, conservarea peisajelor și a mediului în cadrul conservării patrimoniului cultural. Uh, final. A fost o întâlnire bună, toată lumea a fost foarte mulțumită, ceea ce înseamnă că avem viitor. Vielen herzlichen Dank. Vă mulțumim foarte mult pentru acest raport succint și la obiect Vă mulțumim uh, de asemenea pentru faptul că ați condus panelul de ieri sau discuțiile de ieri. Urmează acum doamna Susan Core, președinte al ECO, Confederația Europeană a Organizațiilor Experților în domeniul conservării și restaurării. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. 5 minute am. Uh, stimați membri ai Parlamentului European, uh, stimați membri ai Parlamentelor Naționale, stimați colegi, în acest an european al patrimoniului cultural, ECO salută posibilitatea pe care o are de a se adresa dumneavoastră astăzi. Într-adevăr, cu două săptămâni în urmă am comemorat finele primului război mondial și aceasta a fost o oportunitate de a reflecta la oribilii ani care au fasonat până la urmă Europa contemporană. Abilitatea noastră de a înțelege și analiza evenimentele din trecut depinde de, de, de autenticitatea uh, datelor uh, istorice și materiale. Cum conservăm și onorăm acest adevăr uh, istoric al patrimoniului? Transma transmiterea materialului acestuia autentic uh, Uh, unul care reține până la urmă relevanța culturală și istorică sunt uh, conceptele cheie ale uh, înțelegerii și practicii experților în domeniul conservării și restaurării. Uh, restaurarea reprezintă o garanție a transmiterii materialului cultural și a patrimoniului cultural. Uh, conservarea, restaurarea nu au drept obiectiv, uh, nu au alt obiectiv decât acela de a, um, depune mărturia asupra uh, trecutului nostru. Conservarea, restaurarea este o activitate complexă bazată pe metodologii științifice pe uh, analize umanistice a autenticității, a valorilor și a semnificației uh, unui uh, sit sau altul. Ce modificăm? Care este intervenția sau până unde poate merge intervenția sau restaurarea care sunt riscurile, care sunt agenții schimbării și care sunt cauzele deteriorării și pierderii, cum anume conservăm, cum învățăm, cum înțelegem valoarea patrimoniului nostru, moștenirii noastre. Toate aceste întrebări uh, sunt partea unui dialog între comunități și practicieni acești experți în conservare și restaurare, care au o formare și o educație uh, solidă, care îi autorizează să intervină direct asupra patrimoniului. Acestea, aceste întrebări sunt absolut esențiale din punct de vedere etic. Răspunsul la aceste uh, uh, întrebări, deciziile luate, uh, care se bazează întotdeauna pe date științifice, sunt, bineînțeles, cu toatele de uh, interes general. Tocmai de aceea, uh, organizația, confer- confedere- uh, confederația noastră cuprinde doar experți în adevăratul sens al cuvântului, care au formarea necesară în, a- în acest sens. ECO este o organizație a organizațiilor europene care uh, sunt formate din experții în domeniul conservării uh, și restaurării. Noi venim cu o serie de recomandări, uh, cu o serie de standarde, cu o serie de indicații în ceea ce privește competențele care trebuie să fie uh, întrunite, să fie obținute de către fiecare dintre membrii noștri. Europa Ziua Europeană, îmi cer scuze, a conservării și restaurării a avut loc pe 14 octombrie. Ei bine, cu ocazia aceasta am putut să prezentăm toată munca pe care o investim în domeniu. Europa este un pali- palimpsest uh, al diverselor identități și tradiții. Protecția acestui uh, material cultural este parte integrantă a sistemului de valori europene. Și asta, până la urmă, se reflectă până și în titlul uh, profesiei noastre, conservator suntem experți în domeniul conservării și restaurării. Tocmai de aceea este important ca profesioniștii să se ocupe de uh, subiectul acesta pentru a putea uh, conserva autenticitatea și relevanța istorică. Sectorul acesta al patrimoniului uh, cultural este, din păcate, prost reflectat în statisticile economice compilate în întreaga Europa. Toate acestea au implicații asupra uh, finanțării și uh, finanțării educației, a formării. Și tocmai de aceea noi uh, solicităm Comisiei Interparlamentare să sprijine activitățile Comisiei Europene cu privire la patrimoniul Uh, cultural și, uh, de asemenea, uh, dorim o sprijinire a toate, tuturor intențiilor financiare pe care ni le va prezenta în curând Comisia Europeană mai mult ca sigur. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim de asemenea pentru intervenția dumneavoastră și acum trecem la domnul Kiriakos Hagiani, membru al uh, Parlamentului Cipriot, președinte al Comisiei pentru Cultură de acolo. Aveți cuvântul. Ελφή, εκλεκτή προσκεκλημένη. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που μπορώ να προσφωνώ αυτή de διάσταση. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Este o adevărată plăcere să pot participa la reuniune. Aș dori în primul rând să felicit Parlamentul European și Consiliul pentru inițiativă și anume de a sărbători anul 2018 drept an al patrimoniului cultural european. Patrimoniul cultural reprezintă istoria și valorile noastre comune și se găsește în mijlocul integrării europene. Distrugerea patrimoniului cultural merge împotriva istoriei noastre și a umanității noastre. Și, în primul rând, patrimoniul cultural este fragil, mai ales în vreme de război. Bunurile culturale sunt supuse riscurilor, printre care contrabanda, comerțul ilegal, distrugerea și așa mai departe. În zonele de conflict și de război, Patrimoniul este primul care cade victima. Se pierd, se distrug, se fură obiectele de patrimoniu cultural și așa mai departe. Acest lucru nu, e, nu poate fi, nu este reversibil. imaginile cu distrugerea sau comercializarea ilegală a bunurilor culturale din Siria și din Irak în urma acțiunilor statului islamic, în urma acțiunilor ISIS, ne-au șocat pe toți. Comerțul ilegal cu bunuri culturale din Siria și din Irak este, din nefericire, des întâlnit și comunitatea internațională a denunțat acest lucru de mai multe ori. Aceste distrugeri sunt niște pierderi irreversibile pentru cultura umanității. De aceea avem obligația să conservăm ce mai poate fi conservat. Deoarece amploarea distrugerilor din Siria și Irak este absolut enormă și de aceea trebuie să luăm mai multe măsuri în viitor. Și doresc să subliniez importanța acordului privind infracțiunile privind bunurile culturale, adoptat în 2016 de către Republica Ciprului. Doresc să profit de ocazie pentru a vă solicita tuturor celor interesați să faceți presiuni pentru ca toate guvernele și toate statele să semneze și să pună în aplicare acest acord. Cipru acordă multă importanță protejării patrimoniului său cultural. Toate bunurile culturale din Cipru, toate bunurile culturale ne unesc. Unesc fiecare popor cu propriul trecut. Și fac uh, să ne simțim partea ceva mai mare ca noi. Din cauza ocupării turcești a părții de nord a insulei, foarte multe bunuri culturale, între care biserici și cimitire, sunt pericol de a fi distruse, au fost vandalizate sau au fost deja distruse. Foarte multe muzee arheologice au fost jefuite și mare parte din bunurile lor sunt acum vândute pe piețele internaționale. Așadar, doresc să mulțumesc Comisiei Europene pentru finanțare și pentru sprijin pe care l-a acordat Comitetului Tehnic pentru Protejarea Patrimoniului Cultural. Începând cu 2012, Comisia Europeană și Națiunile Unite ne-au sprijinit și comitetul nostru tehnic a putut să restaureze 31 de obiecte ale patrimoniului cultural. Printre acestea se numără biserici, hamamuri, cimitire și așa mai departe. Este un foarte bun exemplu de colaborare în rândul tuturor uh, ciprioților și turcocipriaților pentru a proteja un patrimoniu comun. Cu toate acestea, potrivit presei turco-cipriote, un număr foarte mare, foarte mare de icoane ortodoxe sunt blocate în orașul Kerinia din 1974, de când a avut loc invazia Turciei. Ne preocupă ce se întâmplă cu icoanele, deoarece zona este una cu umiditate ridicată și icoanele ar putea să fie distruse în acest fel și cerem să fie date înapoi icoanele către Biserica Ortodoxă Grecească. Credem de asemenea că este foarte important să se financeze mai mult aceste activități, în special activitățile legate de digitalizarea patrimoniului cultural al întregii umanități. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank! Vă mulțumim! Ich încă o dată vreau să vă rog să respectați timpul care vă este alocat. Altfel, programul nostru va fi complet dat peste cap. Trecem acum la un alt președinte. Este vorba despre președintele uh, Comisiei pentru Cultură din Senatul Român, Radu Cosmin Preda are cuvântul. Doamna președinte, Vreau să vă spun câteva cuvinte despre patrimoniul cultural al României în contextul centenarului Marii Uniri. În primul rând, doamna președinte, vreau să vă adresez mulțumiri pentru invitație, precum și pentru inițiativa organizării acestei reuniuni interparlamentare, care ne oferă oportunitatea de a discuta una dintre cele mai importante dimensiuni ale identității naționale și europene, și anume patrimoniul cultural. Europa este prin ea însăși o istorie a culturii, iar cultura este un simbol al unității profunde care aduce împreună națiunile noastre în baza unor sisteme comune de valori care transcend, dar și apropie particularitățile culturale naționale. Domeniul culturii poate fi unul exemplar pentru evidențierea rezultatelor remarcabile pe care dialogul și cooperarea dintre statele membre, dintre acestea și instituțiile centrale ale Uniunii Europene le pot genera în cadrul unei agende comune. În acest context, salutăm derularea cu succes a acțiunilor din cadrul inițiativei Marca Patrimoniului European, Memorialul de la Sighe din România, SIT, care celebrează și simbolizează idealurile, valorile, istoria și integrarea la nivel european, a primit marca patrimoniului european. Memorialul de la Sighet constituie reperul opțiunii fundamentale a poporului român pentru libertate, demnitate umană și identitate europeană. Pentru România, în anul 2018, proiectele din domeniul patrimoniului se dezvoltă pe două paliere complementare. Palierul reprezentat de anul european al patrimoniului cultural și palierul național reprezentat de centenarul Marii Uniri. Aceste proiecte afirmă angajamentul nostru pentru conservarea unui patrimoniu cultural de excepție, ca parte definitorie a identității noastre istorice și contemporane, atât românești cât și europene potrivit documentului programatic privind aniversarea centenarului marii uniri acțiunile organizate anul acesta în românia au un caracter determinant cultural și patrimonial. activitățile despre care vă vorbesc antrenează ansamblul întregii societăți la nivelul instituțiilor centrale și locale al regiunilor și comunităților cu extensii și pe plan internațional. la sfârșitul acestui an la bucurești va avea loc forumul anului european al patrimoniului cultural în românia și este parte integrantă a proiectului Patrimoniul Românesc la 100 de ani de la Marea Unire, valori naționale și valori europene. Va fi conturată o perspectivă pragmatică asupra strategiilor și instrumentelor necesare unei guvernanțe participative a patrimoniului cultural, utilă cercetătorilor, inițiatorilor de politici publici, publice, membrilor administrației, reprezentanților ONG-urilor, practicienilor și publicului larg Conservarea patrimoniului cultural ce aparține minorităților naționale reprezintă o sursă neregenerabilă și un factor determinant al profilului multicultural și plurilingvistic al uh, României contemporane. Prin implementarea cadrului legislativ în domeniu armonizat cu reglementările comunitare și prin promovarea drepturilor culturale fundamentale ale tuturor comunităților etnice, este protejată unitatea identitară bazată pe diversitate culturală în context european și universal. Patrimoniul cultural este atât o moștenire valoroasă spirituală și materială, cât și o resursă pentru viitor, care poate aduce beneficii socioeconomice. Este o misiune a noastră ca patrimoniul să fie transmis intact unei generații viitoare educată care să l valorifice corespunzător. Printr-o abordare integrată, particularitățile patrimoniului trebuie să fie protejate, promovate și realizând aceste obiective prin modalități inovatoare, prin avansul ideilor antreprenoriale, prin schimb de experiență dezvoltat în cadrul proiectelor de bune practici și prin crearea unui cadru administrativ orientat spre dialog și a unei legislații flexibile. În România, Institutul Național al Patrimoniului este o instituție care se ocupă de programele finanțate din fonduri alocate de bugetul de stat prin Ministerul Culturii ce privesc monumentele istorice aflate în proprietatea statului și a unităților administrativ teritoriale și a cultelor religioase. În plus, Institutul Național al Patrimoniului a organizat o serie de conferințe, dezbateri tematice profesionale cu scopul de a realiza o analiză a stadiului actual al patrimoniului, dar și de a determina potențialele direcții de protecție a acestuia. În ultimii ani, ca parlamentar, am adoptat în legislația internă lucruri relevante pentru asigurarea resurselor financiare și a resurselor necesare achiziționării bunurilor plasate în categoria tezaurului patrimoniului național mobil, pentru transpunerea directivei 2014-60 a Uniunii Europene și a Consiliului din data de 16 mai 2014 privind restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru. De asemenea, am adus modificări substanțiale legii privind protejarea patrimoniului cultural național mobil prin introducerea unui sistem de evidență centralizată a bunurilor naționale mobile clasate printr-un program evidențiat. Președinția României la Consiliul Uniunii Europene va acorda atenția cuvenită problematicii patrimoniului și evaluării acțiunilor derulate pe parcursul anului 2018 prin implementarea anului european al patrimoniului cultural. Patrimoniul ca tematică va fi menținut în atenția, în atenția președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Închei subliniind necesitatea generării un context favorabil în vederea conservării, promovării și evidențierii patrimoniului cultural național mobil, imobil și intangibil. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult. Trecem acum la doamna Irena Stefosca președinta Comisiei pentru Cultură și Educație din Parlamentul fostei Republici Iugoslave a Macedoniei. Aveți cuvântul. Ladies and gentlemen, colleagues, thank you for the opportunity to... Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că îmi dați voie să vorbesc în numele adunării din Macedonia ca președinte a Comisiei pentru Cultură din Parlamentul nostru. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre patrimoniul cultural din țara mea. Patrimoniul cultural e un segment cheie în definirea dezvoltării culturii și istoriei complicate a societății multiculturale din Macedonia. Omniprezența în uh, site-urile arheologice, lucrări de artă, frește, cărți și așa mai departe. Oferă posibilități nelimitate pentru înțelegerea ei, pentru interpretarea și includerea în viața de zi cu zi. Așadar, ca societate, ca stat, trebuie să ne concentrăm discuția pe ce vrem să facem cu moștenirea culturală. De fapt, ce reprezintă pentru țară această moștenire ca produs de turism de care vrem să profităm sau o parte imanentă a unui stil de viață urban, adică să tratăm patrimoniul cultural ca produs de lux sau ca necesitate ca sănătatea, economia, mediul și tehnologia, patrimoniul cultural, sistemul de gestionare în ce privește activitățile pe care trebuie să le întreprindă statul pentru a proteja, gestiona, utiliza, sunt elemente care ne a defini patrimoniul cultural din prezent. Actualul cadru din Republica Macedonia <clears throat> încă nu corespunde nici cu nevoia reală a țării, nici cu practica europeană și mondială. Prin urmare, aș vrea să menționez că lucrăm la un model care să prioritizeze moștenirea culturală din societatea macedoneană, apoi o reflexie <clears throat> în context regional și european. Desigur, chestiunea cea mai importantă în cazul nostru, cel puțin, este cum să realizăm simultan protecția, eficiența instituțiilor care se ocupă de protecție, ca și sensibilizarea cetățenilor în legătură cu importanța moștenirii culturale. Acest model la care lucrăm se leagă de Strategia Națională pentru Dezvoltare Culturală pentru 2018, până în anul 2022. Având în vedere o eficiență mai mare a instituțiilor, Comisia pentru Cultură a intervenit cu 9 amendamente în partea din strategie care se referă exact la protecția patrimoniului cultural. Aș vrea de asemenea să subliniez că Comisia pentru Cultură, pe care o prezidez, a organizat o audiere legată de statutul orașului și regiunii Ohrid, cunoscute pentru patrimoniul cultural, sub uh, protecția UNESCO. Comisia pentru Cultură a adoptat 24 de concluzii și recomandări pe care autoritățile centrale și locale ar trebui să le pună în aplicare. În actualul sistem, Ministerul Culturii e răspunzător de patrimoniul cultural și protejarea lui. Direcția pentru protecția patrimoniului cultural E un organism parțial independent care se ocupă doar de reglementările legale legate de site-urile arheologice și cercetare. Muzeele sunt parțial sub autoritatea autorităților locale. Există o dezbatere în societate în prezent și în legătură cu descentralizarea sau centralizarea protecției uh, patrimoniului cultural. Ce considerăm esențial este o diferențiere între trei segmente care apoi să se reflecte în structura instituțională, activitatea muzeelor, protecția, cercetare, inclusiv educația. Acești trei piloni ar trebui să fie relativ independenți unii de alții, dar cu siguranță cu legături logice și în același timp deschiși practicilor europene și mondiale. Elementul unificator ar trebui să fie un organism executiv cum e în prezent Ministerul Culturii. Cu toate acestea, am putea să ne gândim și la înființarea unui organism de specialitate care să separe activități culturale, cum ar fi artă contemporană, muzică și teatru, de moștenirea culturală în sine, care prin definiție în termeni material sau imaterial e deja o artă deja creată, ceea ce ar permite o profesionalizare în conservare, restaurare necesare pentru buna protecție a patrimoniului cultural. Ținând cont de faptul că Republica Macedonia e țară candidată la Uniunea Europeană, reformele legate de protecția patrimoniului cultural trebuie să meargă mână în mână cu îndeplinirea criteriilor din legislația UE, ceea ce înseamnă, în primul rând, sensibilizarea cu la importanța patrimoniului cultural, mărirea capacității, expertizei personalului de specialitate și implicării publicului. Pentru ca procesul să fie eficient, și prompt. E important să cooperăm, să facem schimb de experiență cu alte țări. În fine, să nu uităm că patrimoniul se leagă la oameni, la trecut și la viitor care se întâlnesc în patrimoniul cultural. Ce facem ca factori implicați, profesioniști, politicieni, facem pentru oameni, pentru cetățeni. Muzeele și siturile de patrimoniu ar trebui să participe la viața cultura îngrijorările, ambițiile, provocările oamenilor obișnuiți. Mulțumesc! Herzlichen Dank! Vă mulțumim, doamnă Stefosca, vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Trecem acum la ultima intervenție înainte de runda de discuții, din nou un președinte al unei comisii pentru cultură, de data aceasta din Senatul polonez. Este vorba despre domnul Ierji uh, Fedorovici. Nu-l văd. A, aveți cuvântul. Dziękuję, pani przewodnicząca. Vă mulțumesc foarte mult. Voi încerca acum să spun tot ce doresc, deoarece nu am venit cu un discurs scris. Mi-am uh, făcut doar uh, o schiță a ceea ce doresc să spun când iau cuvântul. Sunt de acord cu tot ce s-a spus până acum. În primul rând, cultura trebuie să reflecte pe cât posibil legătura cu identitatea. Sunt foarte mulțumit că această reuniune are loc acum, deoarece am obținut independența în Polonia recent prin intermediul culturii, prin intermediul Mieschevici, Șovaschi, prin muzica lui Chopin, prin toți artiștii noștri și prin uh, deținătorii premiului Nobel din Polonia. Cultura reprezintă libertate. Sunt complet de acord cu ce s-a spus până acum. Și de aceea, eu cred că trebuie să ne concentrăm pe faptul că nu trebuie să folosim cultura ca un instrument al violenței. Nu trebuie să fie folosită nici pentru intoleranță, nici pentru xenofobie, nici pentru rasism. Este un fapt evident. Acest an este foarte important pentru cetățenii noștri și sperăm să putem profita pe cât posibil și în mod responsabil de această oportunitate pentru a întări cultura în întreaga lume și pentru a ajunge la integrarea pe care o dorim. În primul rând doresc să mulțumesc europei în sine. După mulți ani de comunism, mulțumită culturii, acum am devenit persoane libere. La acea vreme, în trecut, eu eram actor și director de teatru și lucram cu oameni pentru că libertatea era foarte importantă. o serie de personalități marcante care arătau că prin cultură se poate rezista puterii sistemului. Și am putut ieși din acel sistem și să ne alăturăm Europei și doresc să vă mulțumesc și să spun că, mulțumită ajutorului dat Poloniei, mulțumită Uniunii Europene, am putut construi foarte multe clădiri foarte frumoase dedicate culturii, cum ar fi Centrul Solidarității din Gdansk, Museul pentru muzică, multe alte clădiri care s-au construit mulțumită finanțării și susținerii europene. Așadar, doresc să vă mulțumesc. Alte clădiri au, ben, au fost restaur, restaurate prin intermediul finanțării europene. Nu cred că este cazul să întrebăm ce dorim noi de la Europa, ci trebuie să ne punem problema în felul următor. Ce putem să oferim noi Europei? Eu cred că Polonia oferă foarte multe Europei. De exemplu, opere pe care le-am oferit pentru integrarea europeană, cum ar fi pentru Festivalul Culturii Ebraice, care se va sărbători curând. Ne-am apropiat de culturile de cultură ebraică, ucraineană, lituaniană și așa mai departe. Colaborăm cu experți în domeniul conservării din Bielorusia, din Belarus și din alte țări. Doream să, să știți că avem aceste colaborări. Avem o directivă care a devenit foarte importantă, la care participă și experții în conservare, de la noi. Ne concentrăm foarte mult pe, concentra- pe conservarea patrimoniului. Dumneavoastră v-ați referit la faptul că uneori nu este suficientă cultura, că ea trebuie să fie mai prezentă, că nu trebuie să uităm că într-un anumit mod cultura a devenit un produs, a fost comercializată. Cultura acum presupune o invazie de turiști. A zice că în Cracovia avem aceleași probleme ca în Veneția. De exemplu, acolo s-a avut loc un eveniment UNESCO privind cultura și doresc să le mulțumesc pe această cale. Am participat acolo atât deputații din Polonia cât și mulți alții și doresc să mulțumesc Roberto Gutierrez cu care am uh, vorbit recent. Îți mulțumesc foarte mult, atât pentru cele întâmplate în Santiago de Compostela, dar am de asemenea să-i mulțumesc colegii din, să-i spun colegii din Macedonia că ne preocupă chestiunea anfiteatrelor din Scopie și din alte locuri. Văd că am depășit timpul alocat, dar mai am o surpriză. Deoarece sunt actor, deoarece și alții prezenți aici sunt actori, doream să fac o comandare în ce privește educația. Doresc să vă spun următoarele. Este vorba de niște versuri ale unui poet polon care a murit într-un lagăr de concentrare. Și doresc să o dedic celor care se gândesc la educație. Trebuie să citești odată, să citești de două ori, să citești cu ani. Și doar așa ajunge pasărea să așeze pe mâna ta fără teamă. Pasărea care acum zboară pe deasupra ta. Trebuie să scrii odată, trebuie să scrii de două ori, trebuie să scrii cu ani până când pasărea să se așeze pe mâna ta și să pună capăt singurătății tale. Te va purta pe deasupra râurilor și munților, așa că ai încredere când vine momentul. Ai încredere în tine însuți. Începe cu începutul, deoarece așa începe și lumea. Mulțumesc! Dank auch für die Vă mulțumim, vă mulțumim și pentru acest, uh, această poezie minunată. Mulțumim mult! Trecem acum la runda de discuții. Nouă intervenții sunt anunțate. Din nou vă pot oferi doar un minut la dispoziție. Începem cu președintele Comisiei pentru Cultură din Camera Deputaților uh, din Italia, Luigi Gallo. Nu-l văd, este? Da, aveți cuvântul. Aveți cuvântul, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați uh, colegi, vă mulțumesc tuturor pentru faptul că îmi dați ocazia astăzi să vorbesc despre lucruri strategice, despre chestiuni strategice, cultura și învățământul. Din punct de vedere cultural, Europa ar putea să se transforme într-o superputere prin investiții în cultură putem sprijini nu doar economia așa cum arată uh, ea în momentul de față, ci putem, prin investițiile în cultură, crea un nou model economic, un nou model economic de care practic avem nevoie. Ne confruntăm cu o criză economică, o criză existențială și istorică de asemenea și crizele acestea trebuie să fie contracarate. Avem un model uh, cultural uh, și economic, avem, uh, ne confruntăm cu crize într-o serie de se- sectoare și cred că până la urmă cultura poate spori rezistența, poate încuraja creația, poate încuraja activitatea economică. Dacă vorbim despre cultură, Cred că trebuie să ne gândim și la buget. Bugetul pe care îl alocăm culturii și învățământului este o provocare, o provocare pe care trebuie să ne o asumăm la nivel european. Mulțumim! Urmează Reinhard Pizet, președintele Comisiei pentru Cultură din Bundesratul Austriac. Aveți cuvântul. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, anul uh, european al patrimoniului uh, cultural este o formă de conștientizare a realității până la urmă. Este o, o formă de conștientizare a mm, cărămizilor care stau la baza uh, culturii sau identității noastre europene. pe 6-7 decembrie, când vă veți uh, alătura nouă la Viena, v-aș ruga tare mult să veniți cu uh, sufletul uh, deschis, pentru că veniți într-un, într-o capitală o capitală care este una uh, formată în marea sa majoritate din clădiri uh, care țin de patrimoniul cultural. Deci veți avea posibilitatea de a vedea în ce măsură uh, oferim noi atenție patrimoniului uh, cultural, în ce măsură îl protejăm noi și sperăm să învățați de la noi, așa cum vom învăța și noi din experiențele dumneavoastră. Mulțumim, urmează Felix Montesfort din Senatul Spaniol. Nu-l văd? Ah, da, rapid. <laughs> Eh, Bună ziua, voi fi foarte succint. Fără îndoială, cultura și patrimoniul sunt baza construcției europene. Și această bază trebuie să aibă fundație puternică, pilon puternic, pe care am folosit în această perioadă 2014-2018 pentru inovație, renovare și durabilitate au fost acum suplimentați. Trebuie să înțelegem cultura drept, drept Trebuie să vorbim de interteritorialitate, iar aici mă refer și la mediul rural, la patrimoniul din mediul rural. Mă refer la egalitate socială, culturală, economică. Mă refer la drepturi pentru creatori și utilizatori. Mă refer la implicare, care merge dincolo de informație, transcende informație, educație, participare. Mă refer la persoane, la un cadru în care trebuie toți protejați obiceiurile lor, tradițiile care timp de secole au dat uh, această amprentă unică teritoriilor prin care s-a construit cultura ca valoare și ca drept. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Trecem acum la un coleg din comisia noastră. Este vorba despre doamna Julie Ward. Un minut, nu mai mult. Mai întâi de toate vreau să vă spun că dialogul pe care îl purtăm astăzi mi se pare extraordinar de fructuos. Și eu sunt actor, poet, uh, scriitor și aici la Parlamentul European am învățat câte ceva despre haiku. Avem uh, obligația de a fi cât mai succinți și în același timp cât mai grăitori. Uh, Vroiam uh, pur și simplu să-i salut pe voluntari în intervenția mea, uh, cei care generează, până la urmă, stau la baza unor uh, acțiuni care mai apoi sunt instituționalizate. Spre exemplu, un coleg de-al meu face în momentul de față un fel de cartografie a sinagogilor din Europa și știu că în Cracovia anul acesta s-a organizat o conferință cu privire la patrimoniul urban uh, ebraic în uh, Europa. Ați participat la acest, uh, această conferință, cu siguranță unii dintre dumneavoastră. Deci, genul acesta de in, acțiuni, de, de inițiative ne îmbogățește pe noi, pe toți restaurarea, conservarea patrimoniului cultural. Să știți că mergem mână cu tehnica digitală. Un antreprenor uh, sirian a fost ucis. A dispărut și a fost ucit, ucis. Dar înainte de decesul său, să știți, a creat o versiune 3D a Palmirei și iată, Palmira va putea fi reconstruită pe viitor datorită activității sale. Dacă nu-l cunoașteți, vă rog frumos să-i căutați lucrările. E foarte important să nu-i uităm pe cei care ne-au părăsit. Mulțumim foarte mult. Trecem acum la o reprezentantă a Parlamentului din Kosovo, doamna Haxin, vicepreședinta Comisiei pentru Cultură. Nu văd. Okay. Dear ladies yeah. and gentlemen. Doamnelor și domnilor ați aflat două povești, narațiuni diferite despre Kosovo. Prin urmare, vă invit să vizitați Kosovo și să vedeți cu ochii uh, dumneavoastră care e realitatea. Republica noastră este dispusă să-și asume responsabilitățile care uh, decurg din statutul de membru al UNESCO și a altor organizații. Serbia însă pune sub semnul întrebării, întrebării apartenența noastră la aceste organizații. Cerem Serbiei să returneze toate arhivele confiscate. Mulțumesc! Mulțumim la rândul nostru. Vesna Bedekovic din Parlamentul Croat urmează. Vă mulțumesc, vă mulțumesc că îmi dați din nou cuvântul. Voi avea posibilitatea de a termina <laughs> cele pe care începusem să le spun. Croația este un stat cu un patrimoniu cultural foarte bogat. Multe dintre bunurile noastre culturale sunt incluse pe lista UNESCO și deci sunt protejate. Din păcate, însă, o parte din acest uh, patrimoniu cultural uh, a avut de suferit în urma războiului purtat în uh, secolul trecut în Croația. Orașele noastre, centrele istorice au fost afectate de acest război. Mă gândesc la centrul istoric din Dubrovnik, dar mă gândesc de asemenea și la centrul Zagrebului. Dar, iată, la 27 de ani după finele războiului, am reușit totuși să restaurăm mare parte a acestui patrimoniu cultural, îl protejăm acum, îl conservăm de asemenea și Asta trebuie să recunosc și datorită ajutoarelor europene, ajutoarelor venite din partea comunității internaționale de asemenea. Și acestea fiind spuse, Dați-mi voie să vă spun că atunci când vine vorba despre conservarea patrimoniului cultural, finanțarea și ajutorul sunt foarte importante. Anul acesta, pe 4 decembrie, organizăm în Zagreb o expoziție pe tema patrimoniului nostru cultural. Organizația responsabilă pentru restaurare în Croația este organizatorul acestei expoziții. Această organizație croată își sărbătorește a 20-a aniversare și spun asta doar pentru a vă, spune, pentru a vă face să înțelegeți cât de importantă este protecția patrimoniului cultural. Urmează acum Dria Popovici. Cred că am mai vorbit deja Domnia sa reprezintă Parlamentul din Muntenegro. Aveți cuvântul. Hvala. Hvala još jednom. Mulțumesc din nou că am dat cuvântul. Pentru a continua ce am început să spun. Câteva cuvinte în legătură cu patrimoniul cultural din Montenegro. Cele mai multe monumente sunt în localitatea Cotor, care e sub uh, protecția UNESCO. E vorba și de monumente din perioada venețiană și din cea austro-ungară. Sunt biserici și mănăstiri pe un spațiu relativ restrâns. Cotor apogeu avea 30 de biserici și mănăstiri. Pe de altă parte, simbolul Cotor este una dintre cele mai vechi catedrale din Europa din secolul al IX-lea. Există și un complex de mănăstiri pe uh, diverse insule și pe malul unui lac. E un domeniu central, nucleul uh, statului uh, muntenegran în Evul Mediu, care a pus bazele țării noastre. În mănăstirile din Muntenegru, care sunt monumente care dau mărturie privind istoria tumultoasă a țării noastre, avem multe monumente din perioada bizantină și frește minunate. Mulțumesc. Urmează acum un coleg din Parlamentul European. Este vorba de domnul Zdroievski. Pani przewodnicząca, na wstępie chciałem podziękować Jurkowi Federowiczowi, reprezentantowi mojego państwa. On jest taki. Doresc să vă spun că mi-a plăcut uh, poemul recitat de colegul meu. Eu doresc să Mă refer la două lucruri. În primul rând, voi cere Comisiei să nu fie atât de strictă, să fie mai flexibil când e vorba de cheltuieli europene pentru finanțarea culturii. Să nu uităm că sunt două limitări foarte importante. Pe de o parte, limitarea la o serie de sarcini și pe de altă parte, am fost limitați și în ce privește spre ce să fie direcționate investițiile în cultură. Trebuie să fim foarte atenți, doar ce ne aflăm la final la patru ani și exemplele care ne-au fost aduse în această sală arată că trebuie să revenim un pic asupra subiectului. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank! Mulțumim! Urmează ultimul vorbitor la acest panel, Dragana Kostic din Parlamentul Serbiei. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să subliniez că Serbia și Ministerul Culturii fac eforturi deosebite pentru a proteja patrimoniul cultural din Serbia. Subliniez în special un program în derulare consacrat uh, regilor străini născuți pe teritoriul Serbiei și împăratul Constantin care a introdus uh, creștinismul pe acest teritoriu. Patrimoniul cultural sârb e foarte important pentru că de la un an altul avem uh, tot mai mulți turiști care se interesează de turismul cultural și vizitează uh, siturile culturale. Care e adevărul apropo de Kosovo și Metohia? Cred că nu aici e locul potrivit să discutăm, dar adevărul va apărea la suprafață mai devreme sau mai târziu. Mulțumim. Acestea fiind spuse, iată, se încheie dezbaterea celui de-al doilea panel. Trecem la al treilea panel. De data aceasta vorbim despre patrimoniul cultural și educație deja am menționat subiectul acesta în uh, cursul dezbaterii noastre de astăzi. Îi ofer uh, posibilitatea doamnei Ferhaien pentru a prezenta rezultatele dezbaterii de ieri. Mulțumesc. Ieri, e prima parte a ședinței, a auzit o prezentare din partea Comisiei ce s-a făcut în ultimele 12 luni ca parte a anului european al patrimoniului cultural. În ce privește educația, sunt două planuri importante ale anului european patrimoniului, predarea acestui subiect și utilizarea patrimoniului ca instrument de învățare la diverse grupuri de vârstă și materii. Va continua să joace un rol cheie pentru a finanța proiecte de patrimoniu cultural care au nevoie de finanțare adecvată pentru că reprezintă ceva foarte rentabil. Pe lângă fondurile structurale, banii prin Creative Europe și Orizont 2020 au fost folosite pentru a finanța proiecte culturale. Corpus de Solidaritate, Discovery U și Erasmus Plus oferă ocazii pentru implicare suplimentară în patrimoniul cultural european. Există diverse planuri preconizate Comisia elaborează un plan de acțiune pentru patrimoniul cultural, sprijină diverse inițiative, patrimoniul în școli care se leagă de platforme de e-twinning, ateliere pentru cadre didactice și un proiect comun cu UNESCO cu privire la patrimoniul uh, intangibil. Am auzit multe de la parlamentarii naționali și factori implicați pe teren. Anul European al Patrimoniului Cultural a stimulat clar implicarea pe plan european, național, regional și local. S-a discutat mult învățămintele cheie pentru munca de viitor pe sprijinul de sinergie între educație și patrimoniu cultural. Foarte important să apreciem diversitatea patrimoniului tangibil și intangibil. E nevoie de eforturi suplimentare pentru a face mai accesibil patrimoniul, spectacole pe viu, școli, și ca instrument pentru abilități soft. E esențial să asigurăm că diverse grupuri de interes pot participa la guvernanță. Perspectiva de jos în sus e foarte importantă, în special la nivel regional se poate juca un rol important. Pentru patrimoniul cultural, uh, în termeni educativi, e nevoie de eforturi suplimentare pentru a-l integra în școli, în programa de învățământ ar trebui să înceapă de la vârste cât mai fragede. Există exemple promițătoare, dar e nevoie de eforturi suplimentare. Mobilitatea ar trebui încurajată și în rândul tinerilor profesioniști, învățământul virtual, exemple bune cum poate să aibă o mai mare eficacitate. Eforturi de învățământ formal trebuie completate de uh, învățământ uh, informal și non-formal și alte inițiative. Monitorizarea poate ajuta să se păstreze moștenirea culturală pentru o mai mare implicare, Corpul Solidaritate oferă ocazii pentru tineri, în special într-un cadru reglementat unde e nevoie de activitate de voluntariat și forme flexibile care să corespundă cu realitățile vieții pentru tânăra generație. Sunt cele importante. Trebuie să renunțăm la o concentrare excesivă pe științe, să dăm și artelor locul cuvenit. Artele și cultura dau uh, sens tinerilor, o motivație să se implice, deci artele și cultura trebuie să fie o prioritate și nu ceva pus doar la sfârșit. Artele și cultura pot fi un instrument pentru a educa și la alte materii. Legătura între patrimoniul cultural și educație e crucial și pentru viitoarea dezvoltare. Aspectele principale ale panelelor anterioare, identitatea, patrimoniul, păstrarea patrimoniului cultural. Dacă nu reușim să educăm mai bine în și prin patrimoniul cultural și arte, vom pierde pe termen de lungat sensibilizare legată de importanța patrimoniului cultural. Vielen herzlichen Dank äh, für diese Vă mulțumim pentru acest rezumat detaliat al uh, dezbaterii de ieri, care pare să fi fost uh, foarte palpitantă. Îi salut pe oratorii noștri de astăzi. Încep cu Nicol Gheșe König, cercetător la Universitatea Liber din, Liberă din Bruxelles. Ea ne va prezenta pe scurt intervenția domniei sale. Aveți cuvântul. Nu vă văd? Thank you, Mrs. Chair. Mulțumesc, domnule președinte, distinși membri ai Parlamentelor Naționale și Europene, dragi participanți studiul comandat de comisia dumneavoastră își propune să analizeze eventuale sinergii între educație și politici în materie de patrimoniu cultural. Ce e necesar pentru a face posibil uh, ca sinergia existente să fie mai eficiente, unde și cum educația și patrimoniul cultural se pot întâlni pentru a mări capacitatea oamenilor să devină nu doar îndepliniți, ci și cetățeni responsabili parcurgând bibliografia de specialitate, constatăm că o mare confuzie între țări și limbi în ce privește percepția culturii, patrimoniului cultural, educației, educației artistice și educației în materie de patrimoniu cultural. Principala dificultate în a stabili sinergii constructive între patrimoniu și politici de educație o reprezintă diversitatea de organisme de care țin. Sinergiile există și exemple de succes au fost enumerate în studiu. Unele există de mulți ani, cum ar fi uh, școlile care adoptă monumente, rutele culturale, programe de twinning menționate în aceste două zile, unele limitate în timp, cum ar fi orașe uh, lângă orașe, toate drumurile duc la Roma, sau graffiti, să ne apărăm împreună patrimoniul. Unele mai recente în abordarea de jos în sus. Noi suntem patrimoniul și unele de a gândi viitorul anului european al patrimoniului cultural, partajarea acestuia și angajamentului. Și sunt multe alte exemple posibile. Dar aceste sinergii sunt insuficiente. De ce? Printre principalele consultări, patrimoniul cultural e prea adesea văzut mai mult ca obstacol uh, în calea educației. Inițiative singulare nu se gândește suficient pe termen îndelungat. O anchetă cu privire la 11.500 de manifestări în anul european al patrimoniului cultural ar trebui efectuat pentru a vedea ce e planificat pe viitor după aceste proiecte. Am auzit ieri că e nevoie de un glas, uh, o uman de a readuce muzica în programa școlară și ajung la o altă constatare. Educația nu e suficient de profundă înrădăcinată în patrimoniul cultural. Sinergiile nu sunt incorporate structural și nu sunt suficient de structurat incorporate în sistemele de învățământ alte recomandări și studii pe lângă cel pe care vi l-am prezentat, sunt menționate aici și vor apărea în recomandări. În ce privește educația și educația legată de patrimoniu cultural, recomandăm membrilor Parlamentului să implementeze următoarele recomandări prin diverse programe de finanțare și politici la nivel european adecvate, să încurajeze o incorporare structurală a patrimoniului. În programa de învățământ uh, pentru toate școlile, uh, în învățământul formal și informal în egală măsură. E nevoie de definiții clare ale culturii, patrimoniului cultural, educației, educației artistice, educației în materie de patrimoniu, pentru a stabili un glosar european. Acești termeni sunt prea specifici. Patrimoniu și învățare ar fi poate <clears throat> cel mai bine reflectați în școli, să permită o mai bună diseminare a bunelor practici cu exemple transferabile, cum ar fi învățarea din practică, în sala de clasă, dobândirea de abilități prin învățarea pe durata întregii vieți, cele mai buni pie- practici pentru acțiuni culturale în ce privește Consiliul Mondial al Muzeelor și, foarte important, schimbul de informații bazându-ne pe instrumente existente, dar asigurându-ne că legăturile sunt actualizate între patrimoniu și sectorul de învățământ pentru a evita un volum prea mare de informații care ucide receptarea ei. Încurajarea cursurilor de formare în uh, formare legată de patrimoniu, inclusiv uh, conservare, dimensiunea umană, prin exemple ale programului Erasmus+, învățare permanentă, și alte programele diverselor organisme și, în fine, să se planifice resursele financiare bazându-se pe abordarea pe termen lungat, pe ceva ce s-a dovedit de succes, stabilirea de sinergii financiare între diverse comitete ale UE, cu relații solide și nu multiplicarea evenimentelor izolate. Mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank auch. Mulțumim. Mulțumim pentru aceste informații, în special uh, ultimele dumneavoastră cuvinte sunt absolut evidente. E clar că avem nevoie de o utilizare mai durabilă a finanțelor, dacă reușim să le obținem, bineînțeles. Asta în contextul dezbaterilor bugetare pe care le tot purtăm. Urmează acum domnul Gerard din Adunarea Națională Franceză. Domnia sa trebuie să plece mai repede, tocmai de aceea i-aș anticipa puțin uh, intervenția. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European și a Parlamentelor Naționale. Sunt încântat să reprezint aici adunarea Uh, Comitetul pentru uh, Cultură și Educație din Adunarea Națională Franceză. Bineînțeles, ne-am întâlnit să discutăm despre patrimoniul cultural, uh, arhitectonic, literar, muzical, etc., etc. Este vorba despre o moștenire pe care am primit-o și pe care doar prin educație o putem transmite mai departe. Întotdeauna Europa a fost uh, Uh, locul în care s-au întâlnit diversele tendințe culturale din afara um, uh, Europei. Deci avem uh, până la urmă niște rădăcini comune. Mă gândesc la influența Greciei antice, roman, uh, Imperiului Roman, etc., etc. Deci, iată, există niște elemente comune în uh, toate statele europene care, până la urmă, permite cetățenilor diverselor state membre să se simtă oareșcum în, înrudiți. Și iată de ce trebuie să ne asigurăm că patrimoniul acesta nu este doar restaurat și uh, conservat, ci chiar mai chiar trimis în, uh, mai departe. Dar pentru aceasta e nevoie de un dialog, un dialog între uh, culturi. În dimineața aceasta, președintele Macron, spre exemplu, aflat în vizită în cartierul Molenbeek, le-a explicat celor prezenți că trebuie să se definească nu doar prin apartenența sa la un cartier, la o comunicare, uh, comunitate, ci și prin apartenența sa lor la un mediu și acest mediu este cel uh, european. Deci e nevoie de schimburi. Pentru a uh, facilita aceste schimburi, tocmai am sprijinit învățarea unei limbi străine încă din primii ani a educației primare. Și de asemenea, în Franța am dorit ca uh, învățământul să conțină sau programele de învățământ să conțină o componentă culturală, indiferent uh, de nivelul de învățământ de care vorbim. Copiii uh, cu o vârstă de 3 până la 18 ani vor avea cu toții posibilitatea de a avea accesul la cultură. Cultura este, iată, pusă în centrul învățământului. Bineînțeles, uh, de, există de mult timp ore de muzică, de arte plastice, etc., dar acum încercăm să mergem chiar mai departe, să să-i încurajăm pe copii să practice uh, cultura, între ghilimele, dar uh, să-și însușească și diverse uh, cunoștințe. 10% din timpul școlar trebuie să fie dedicat de acum înainte activităților școl culturale. În plus, comunele din Franța trebuie să ofere o programe artistice și aceste programe artistice ar trebui să li se adreseze copiilor cu o vârstă de uh, la 3, după cum spuneam, până la 18 ani. Cu cât vârsta este mai fragedă, cu atât este mai bine, uh, mai bine. În ceea ce privește activitățile muzicale, spre exemplu, în fiecare școală va trebui să fie, creată un, uh, să fie creat un cor uh, Uh, de asemenea, trebuie să se organizeze o serie de concerte în unele colegii, în special colegiile, respectiv școlile din statele mai puțin favorizate, din orașele mai puțin uh, favorizate, se vor organiza și s-au organizat deja o serie de concerte uh, prestate de persoane foarte, foarte cunoscute în domeniu. De asemenea, se acordă din ce în ce mai multă atenție în domeniul învățământului uh, patrimoniului arhitectonic. Uh, măcar o dată pe an, elevii trebuie să se deplaseze la un monument istoric. De asemenea, măcar o dată pe an, uh, elevii ar trebui să meargă la teatru sau la un concert. Toate acestea sunt menite a încuraja pe tineri să se bucure de oferta culturală și pentru a încuraja și mai mult în, acest, uh, în aceste demersuri, bineînțeles, am creat uh, și o aplicație, o aplicație care, iată, le oferă informații tinerilor cu privire la toată oferta culturală din uh, zonă. Este vorba despre o platformă, o aplicație testată în momentul de față. Ne-am inspirat din experiența italiană Bonus Cultura, care a fost uh, inițiată de guvernul Renzi. Ne dorim ca această aplicație a noastră să, să fie mai eficientă și, bineînțeles, toate costurile vor fi acoperite uh, de partea privată, dar și partea publică. Ne dorim ca genul acesta de experți, uh, experiențe să se extindă și în uh, diversele alte le state uh, și în celelalte state membre ale Uniunii Europene. Iată ce a întreprins Franța în curând, de curând pentru a întări legătura aceasta între cultură și educație. Vă mulțumesc foarte mult! Vielen herzlichen Dank für diese Vă mulțumim foarte mult pentru aceste exemple, aș spune eu, uh, pozitive. Trecem acum la Maria Augusta Santos, care reprezintă Parlamentul portughez. Aveți cuvântul. În numele da de Republică. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În numele Parlamentului portughez vă urez bună dimineața tuturor. Suntem memoria pe care o avem și responsabilitatea pe care o asumăm. Fără memorie nu existăm, fără responsabilitate poate nu merităm să existăm. Sunt cuvintele lui José Saramago, care a primit premiul Nobel pentru literatură și doresc să spun că a sărbătorit anul patrimoniului cultural culturală europeană înseamnă să ne asumăm responsabilitatea și să ne recunoaștem memoria pe care o avem. Dar, de asemenea, trebuie să ne asumăm țelurile de promovare a educației și a științei ca drumuri înfrățite ale patrimoniului cultural, mai ca de diversitatea popoarelor și regiunilor. Este o moștenire pentru noi, dar este și moștenirea pe care o lăsăm noi mai departe. Portugalia este o țară deschisă către lume. Are o istorie care cuprinde toate continentele. Are legături emoționale cu toate regiunile Europei. Dar este și o țară deschisă către drepturile omului. O țară care a dorit ca educația să fie tot mai inclusivă, care a dorit să consolideze alfabetizarea cet- cetățenia și care a dorit să construiască un viitor pentru toți. Având aceste obiective, Portugalia consideră că Cultura reprezintă unul din pilonii democrației și identității naționale și își asumă ca imperativ constituțional accesul democratic la creație și la creațiile culturale. Pentru a ne deplini acest obiectiv, muncim constant în domeniul conservării, recuperării și promovării patrimoniului nostru, definind o politică culturală transversală, în special în domeniul educației și științei. Educația cere o activitate permanentă și metodică la toate nivelurile. De aici includerea artelor și culturii în programa educațională. Sunt importante și știința și cercetarea, ținând cont de folosirea tot mai intensă a uh, mediilor digitale, ale tehnologiei și faptul că ele au devenit acum mijloace esențiale pentru a ne aprecia și consolida identitatea culturală-socială. Ele contribuie la democratizarea accesului la cultură, pentru că aceasta să fie accesibilă pentru toate grupurile întreaga lume. Credem că este un drept universal. Valorificarea culturii se centrează pe multe acțiuni și proiecte îndreptate către toate sectoarele culturale, dar doresc să mă plec în special în ce privește să mă aplec în special spre artelor adresate elevilor. Așa cum s-a făcut prin Planul Național pentru Lectură și Planul Național pentru Cinematografie. Încercând să ne îndeplinim acest cel, desfășurăm o activitate intensă între administrațiile centrale și locale și în rețea cu diferiții actori din sfera privată. Identitatea noastră este, de fapt, identitatea noastră, identitatea noastră europeană. Face parte dintr-un trio de care fac parte și știința, educația, cetățenia și patrimoniul cultural. Facem din educație un factor esențial pentru dezvoltarea economică, socială, politică, economică și culturală și sperăm că acesta să fie rolul școlii ca spațiu privilegiat al cunoștințelor, în conformitate cu recomandările UNESCO, școala să fie un promotor al educației globale și să ducă la justiția socială. Dorim să avem o educație care să privilegieze capacitarea tinerilor. Pentru aceasta dorim să recunoaștem instrumentele patrimoniale, instrumentele pe care le avem la dispoziție și să le integrăm în viața de zi cu zi a tinerilor noștri pentru a-i apropia de valorile culturale și, patrimoni- și de patrimoniu. Sinergia dintre politicile publice și educație în domeniul patrimoniului cultural există, dar nu sunt suficiente. Și, de asemenea, nu sunt suficient de structurate pentru a fi pe cât se poate de utile, atât în privința educației, cât și al patrimoniului cultural. Este nevoie de mai multă cooperare, de o cooperare mai bună. Trebuie să putem aprofunda această cooperare și să împărtășim cunoștințele, învățămintele, valorile și mijloacele, ceea ce va stimula activitatea în rețea. În această epocă a globalizării, nu mai există culturi izolate accentul cade tot mai mult asupra respectului reciproc și dialogului intercultural și între civilizații. Ne concentrăm pe drepturile omului și căutarea neîncetată a păcii. Sărbătorim 70 de ani de la Declarația Universală a Drepturilor Omului și 40 de ani de la semnarea de către Portugalia a mm, Convenției privind drepturile omului. Europa trebuie să fie un centru al culturii și educației, deoarece ele ne hrănesc spiritul și ne umanizează. Europa n-a avut nevoie niciodată mai mult ca acum de atât de multă acțiune în domeniul politic și cultural. Cu toții trebuie să ne consolidăm identitatea europeană care se bazează pe un patrimoniu cultural comun și pe libertatea care vine cu acestea. Și doresc să-l citez în final pe Camus, care spune că fără cultură și libertatea relativă pe care aduce aceasta, societatea, indiferent dacă este perfectă sau nu, nu este una reușită. De aceea, orice creație autentică este un dar pentru viitor. Mulțumim foarte mult pentru acest apel pasionat pe care ni l-ați adus, ni l-ați prezentat. Cont- continuăm cu Teuta Haxiu din uh, Parlamentul Kosovar. Thank you. We as a group agree. Vă mulțumesc. Am căzut de acord că voi vorbi în numele grupului și voi spune câteva cuvinte. Doamnelor, domnilor, patrimoniul cultural în Kosovo este foarte bogat și datează din timpuri străvechi. Noi credem ca țară, ca popor, că diversitatea moștenirii culturale este extrem de valoroasă și trebuie să o apreciem și să o protejăm ca atare. De aceea este protejată prin Constituția și legile noastre. Kosovo investește în patrimoniul cultural al tuturor comunităților în mod egal. Suntem de părere că este o parte importantă a patrimoniului european și de aceea ar fi foarte bine, foarte bine venit ca Uniunea Europeană să investească în aceste domenii importante pentru a salva cât mai mult din patrimoniu. Ar trebui văzut patrimoniul nostru bogat și realitatea care nu este ce am auzit din partea delegației sârbe sunt mii de artefacte la Belgrad care trebuie returnate Kosovului. Mulțumesc! Vielen Dank! Mulțumim! Continuăm cu Emrulach Ischler Vreau să-mi cer scuze că n-a funcționat uh, partea cu interpretarea în turcă. Ieri uh, interpretarea a fost posibilă, astăzi nu, din păcate îmi cer scuze, mii de scuze pentru uh, neajunsul acesta. Dar știu de asemenea că intervenția de astăzi fusese pregătită în engleză, prin urmare, iată, aveți acum ocazia de a ne o prezenta Mulțumesc! Dear chairperson, dear Vă mulțumesc foarte mult! Stimați colegi, în primul rând doresc să transmit felicitări Parlamentului European pentru găzduirea acestei reuniuni. Sunt sigur că faptul că împărtășim cunoștințele noastre aici va contribui la o dezvoltare mai bună a relațiilor între noi. Calitate de stat candidat la Uniunea Europeană, avem aspirația de a deveni membru al Uniunii Europene și ca atare acordăm mare importanță relațiilor culturale și achiului în domenii culturale și educaționale. În cadrul capitolului 27, Educație și Cultură, lucrăm pentru a ne alinea la politicile europene din domeniu. Turcia este de asemenea pregătită să deschidă negocierile asupra acestui capitol dar, din nefericire, există blocaje politice și artificiale. Comunitățirea relațiilor culturale și dezvoltarea de bune politici sunt foarte importante. Turcia împărtășește scopurile fundamentale ale Uniunii Europene de a promova diversitatea culturală și a încuraja dezvoltarea culturală și a proteja patrimoniul cultural. În acest cadru, Turcia contribuie și participă la Agenda Europeană pentru Cultură și urmărește politicile de îmbunătățire a politicii și cooperării internaționale, în special ceea ce privește UNESCO. Turcia este parte a multe convenții internaționale privind patrimoniul cultural. Începând cu 2004, Turcia a luat parte la programele pentru sprijinul uh, culturii și educației ale Uniunii Europene. În cadrul acestui program au fost traduse multe opere importante și, de asemenea, Fundația din Istanbul pentru Cultură și Artă coordonează proiecte de cooperare în domeniul cultural. Cooperăm cu organizații internaționale, cum ar fi UNESCO, Interpol și Organizația Mondială a Vămilor, pentru a preveni traficul cu opere de artă și cu obiecte istorice. Turcia conferă multă importanță instituțiilor patrimoniului cultural și restituirii artefactelor țărilor de origine. Țara noastră este parte a tuturor acordurilor internaționale importante care prevăd restituirea artefactelor acestora neprețuite, care reprezintă o componentă importantă a identității naționale pentru diferite state. Turcia dorește să contribuie în mod constructiv la aceste subiecte. Toate țările trebuie să își continue eforturile de a întări cooperarea și să fie conștiente responsabilitatea pe care o au în temeiul acordurilor internaționale. Turcia regretă distrugerea proprietăților culturale. Suntem membru al Convenției de interzicere și prevenire a transferului și comerțul ilicit cu obiecte culturale și facem un efort foarte mare de a returna toate obiectele furate care sunt găsite pe teritoriul nostru către statele cărora le aparțin. Am organizat ateliere pentru forțele de ordine și am distribuit pliante informaționale pentru a duce la mai bună conștientizare a acestui subiect în cadrul instituțiilor și pentru a contribui la restituirea artefactelor care au uh, fost uh, traficate din cauza problemelor din diferite state învecinate. Turcia ia măsuri juridice în conformitate cu problemele legate de patrimoniul cultural are programe în diferite domenii și are programe twinning pentru a îmbunătăți programele educaționale, cum ar fi programul pentru învățare continuă. Ele sunt foarte importante pentru tineri. Stimați colegi, doresc în concluzie să vă aduc câteva lucruri în atenție. Culturile noastre, religiile noastre și înțelegerea socială nu ne permit să distrugem orice obiect sau sit religios sau istoric. În timpul Imperiului Otoman, moschei, biserici și sinagogi au coexistat în pace pe tot cuprinsul Imperiului. De exemplu, în perioada otomană, Istanbulul era un oraș al păcii, dar acum vedem că sunt tensiuni din fericire, după colapsul Imperiului Otoman, foarte multe moschei și sinagogi, precum și alte situri religioase ale minorităților, au fost distruse în Europa din cauza mișcărilor naționaliste. Astăzi dorim în Turcia să protejăm și să restaurăm ceea ce am și făcut. Am restaurat foarte multe locașuri religioase. Stimați colegi, doresc să mulțumesc din nou organizatorilor acestei întruniri și aștept cu nerăbdare să văd care sunt contribuțiile noastre. Mulțumesc! Vielen, vielen herzlichen Dank und man... Vă mulțumim foarte mult! Nu putem decât să sperăm, uh, chiar dacă situația politică dintre UE și uh, Turcia este oareși cum tensionată în momentul de față, deci nu putem să, decât să sperăm că relația culturală funcționează mai bine. Și tocmai de aceea vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră astăzi alături de noi. Și ajungem acum la ultima rundă de dezbateri. Mai avem timp până la 12 și un sfert voi încerca să permit uh, unui număr cât mai mare de vorbitori să intervină, dar după aceea va trebui să ne întrerupem dezbaterile. Începem cu doamna O'Donnell din Irlanda. Identity crisis, who are we? Mulțumesc foarte mult. Ați spus o întrebare privind criza identitară și de unde ne venim și încotro ne îndreptăm. Eu cred că trebuie să privim către artă pentru a avea răspunsul și n-am auzit până acum să menționez acest lucru. Dacă este să vedem uh, puterea artei, a muzicii, a artelor vizuale, a poeziei. Acestea oferă o putere blândă puterii noastre politice. Sunt absolut importante în structura educațională. Puterea adevărată stă în vindecare, în puterea mentală, valoare, apartenență, doliu chiar. Cu siguranță nu voi apela la algebră pentru a trece peste devastare și distrugere și pentru a găsi un loc în societate. De asemenea, trebuie să ne punem întrebarea de ce artele sunt date deoparte din uh, acest construct al uh, STEM, știință, tehnică, matematică, inginerie. De ce nu se poate vorbi de artă? Tot ce am menționat astăzi s-a referit la aspecte ale artei care au reprezentat-o manifestare a puterii sale. Trebuie să revenim la a spune lucrurilor pe nume. Marele poet Seamus Heaney a spus că avem nevoie de vise. Și de fiecare dată când deschid televizorul, văd că se vorbește de bancheri. Și noi îi finanțăm în continuare. Trebuie să avem aceeași putere când vine vorba de cultură și de artă, deoarece este legată de economia noastră mentală, emoțională, intelectuală și personală. Mulțumesc! Vă mulțumim și pentru această intervenție plină de pasiune la care cred că putem subscrie cu toții. Urmează acum Ana Vasilievska din Seimul polonez. Nu văd. Aveți cuvântul. Un minut. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult. Sunt membra Parlamentului polonez, sunt membra Comisiei pentru Educație și Cultură și doream să vă spun care este părerea mea asupra acestui subiect în ce privește patrimoniul cultural și educația. Educația se bazează pe patrimoniul cultural. Este vorba de două domenii care au același scop. Trebuie să reflectăm la valorile din ambele sfere, și sfera educațională și sfera patrimoniului cultural. Trebuie să cunoaștem acest patrimoniu încă de la o vârstă timpurie. Eu cred că chiar din timpul școlii primare. Este foarte important pentru copii să aibă aceste cunoștințe și să fie accesibil patrimoniul pentru a trezi interesul copiilor. Poate, de exemplu, s-ar putea folosi un joc urban pentru a trezi interesul copiilor, pentru monumente și pentru a le oferi informații privind monumentele respective. Este un mod bun de a folosi timpul uh, liber pe care îl au copiii, pe care îl pot petrece împreună cu părinții, pentru a cunoaște patrimoniul. Pe de-o parte, în acest fel, copilul ar afla despre ce îl înconjoară și, de asemenea, ar fi o modalitate de a învăța date istorice. Cred că este importantă educația și în școală și facultate. Educația ne permite să protejăm patrimoniul cultural, să promovăm identitatea. Culturile locale, naționale și europene trebuie promovate, trebuie să susținem profesorii, trebuie să susținem inovația și educația în școli. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează acum Julie Ward, membru al Parlamentului European. Un minut. Aș vrea doar să spun că și educația trebuie să ne se aplice și nouă. Și noi avem de învățat. Să fim suficient de modești, să nu pretindem că le știm pe toate. Să ne implicăm de la bază. În acest sens, m-am mândrit să fiu primul intern politic cu rețeaua organizațiilor europene a muzeelor, petrecând o zi la unul dintre muzei și la un centru cultural din Maastricht. E un film despre asta. V-aș încuraja să-l urmăriți, dar mai mult ați putea face un uh, astfel de efort de internet, să lucrați în spatele scenelor, în culise, să vedeți cum funcționează organizațiile culturale, problemele de care se lovesc și dumneavoastră și noi putem fi mai buni avocați pentru acest sector. Vielen herzlichen Dank. Vă mulțumim. Domnul Zavastakis din Grecia. Ε, στην πόλη μου την Αθήνα, στην πατρίδα μου την Ελλάδα, ξεκάθαρα. Mulțumesc în țara mea, în Grecia. La fiecare săpătură se găsesc comori arheologice ceea ce înseamnă că trecutul, cultura trecutului sunt la fiecare pas în proiectele urbanistice de astăzi și mediul natural pretutine. În consecință, traseele urbane, traseele rurale sunt o formă de învățământ Contactul cetățeanului contemporan cu trecutul e esențial, dar presiunile la care suntem supuși din cauza marilor deplasări de populație creează o incertitudine culturală. Așadar, legătura cu arta trecutului are de-a face și cu frica cetățenilor de astăzi că își vor pierde identitatea. Nu e vorba doar uh, de a păstra artefactele trecutului prin joace moderne, tehnologice, ci de asemenea de a ne permite de a avea un rol activ și o viziune modernă a trecutului care să ne permită să avem această nouă unitate de care are nevoie Europa. Dan Bild. Doamna Bild. Mersi, Mulțumesc, doamnă președinte. Inițiativa 4 a patrimoniului cultural legată de patrimoniul în tranziție, în special cel religios dezafectat. E o chestiune deosebit de delicată în Franța și în special în regiunea mea, Marele Est, unde adesea apar proiecte scandaloase. Reconversiunea Um, unei biserici Sfântul Frașii din Asizi în uh, fast food de tip KFC sau ceva de genul acesta. Kosovo dispune de un patrimoniu religios, în special ortodox, de o mare valoare pentru sârbi. Și totuși accesul uh, apare adesea în prima pagină și astăzi cu atacul asupra două autobuze de pelerini ortodoxi la sfârșit de octombrie. Doar două exemple ce o să se întâmple cu religiile noastre care fac parte integrantă din patrimoniu, din identitate, dacă respectarea edificiilor nu e o prioritate? E o problemă reală de educație și de cultură. Mulțumesc! Mulțumim. Ultimul orator este domnul Luigi Gallo din Parlamentul Italian și mai apoi încheiem lista vorbitorilor. Te ringrazio chi sta partecipando. Mulțumesc, stimată președinte. Del tema dell'educazione e dell'istruzione. Per Voi uh, profita de această ocazie pentru a vorbi de educație. În ce privește articolul 65 privind funcționarea Uniunii Europene, acolo scrie că una din acțiunile pe care le urmă este să dezvoltăm dimensiunea europeană a educației. Aceasta presupune de asemenea să avem model pedagogic comun. Mai mulți uh, colegi au uh, spus, uh, au pus în discuție cum este posibil să ajungem la o imersiune culturală. Foarte mulți au spus că această imersiune se obține vizitând centre culturale trăind uh, în deplinătate cele aflate, învățând pe măsura investigațiilor. Când s-au adoptat regulamentele europene, s-a gândit, s-a luat în considerare și rolul Parlamentului European și s-a inclus o măsură pentru formarea experților un aspect fundamental pentru a putea interveni într-o formă structurată. Mulțumesc! Ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch für diese letzte Mulțumesc foarte mult! Und teilweise ja auch sehr emotionale Aussprache. Deci vă mulțumim pentru această dezbatere foarte interes- interesantă, chiar pasională pe aici, pe acolo. E normal, tema o justifică, această pasiune, adică uh, și în același timp ne dăm seama că e important să vorbim despre subiectele acestea. Acum, în finele conferinței noastre, îmi face mare plăcere să îl salut pe domnul comisar Tibor Navracici, comisar pentru educație, cultură, tineret și sport. Mă bucur foarte mult când v-ați alăturat nouă. Vă dau acum cuvântul și uh, dumneavoastră veți avea, de fapt, și onoarea de a încheia dezbaterea de astăzi. Aveți cuvântul. European Parliament. Mulțumesc, doamnă președinte. Distinși parlamentari din Parlamentul European și cele naționale, aceste ultime două zile a fost un moment de reflexie, un moment de a dezbate lucruri cheie legate de anul european al patrimoniului cultural. Să privim un viitor european în care moștenirea culturală joacă un rol central – și e mai bine sprijinit și se discută modul în care noi cu toții împreună putem face acest lucru să devină realitate. E și un moment pentru mine să vă mulțumesc personal pentru că sprijiniți această inițiativă minunată. Mai întâi, în 2017, sprijinul dumneavoastră a avut un rol deosebit pentru a lua decizia cu privire la anul european respectiv aprobat. Apoi ne-ați ajutat să obținem un buget în 2018. Sprijinul dumneavoastră a rămas constant. Mm, au avut loc multe evenimente și proiecte în întreaga Europa. I-ați informat pe colegi, l-ați promovat în, în țările dumneavoastră. Ați luat legătura cu comitetele de factori implicați, cu coordonatorii naționale și mai important, ați adus anul european al patrimoniului cultural în viața alegătorilor dumneavoastră. Aceste eforturi au dat roade au existat peste 11.500 de evenimente cu milioane de participanți, 8.000 de proiecte au primit eticheta anului. În special ne-am adresat tinerilor care sunt păstrătorii patrimoniului de nenlocuit. Un exemplu e Discovery, Descoperiți o inițiativă pilot lansată de comisie în această vară cu finanțare din partea Parlamentului European. 15.000 de tineri europeni au primit permise de călătorie gratuită pentru a descoperi patrimoniul cultural și natural al Europei, pentru a ajunge să cunoască și să învețe de la alți oameni, să aibă experiența vieții de european. Doi dintre acești tineri au devenit exploratori speciale ai anului, raportând în mass media socială în legătură cu experiența lor personală, cu patrimoniul cultural și invitând colegii să se bucure și ei de acest lucru. O altă inițiativă importantă lansată pentru acest an au fost hărțile istorice mm, elaborate de GRC, Centrul de Cercetare Comună, o platformă interactivă online pune uh, mm, acest patrimoniu cultural în mâna tuturor europenilor cu informații ușor accesibile cu privire la mai multe inițiative de la Uniunea Europeană și partenerii ei în beneficiul patrimoniului cultural, cum ar fi eticheta de patrimoniu cultural european. Această hartă permite acces și la colecțiile digitale europene, peste 50 de milioane de opere de artă, cărți, fișiere, media din 3500 de instituții culturale din întreaga Europa. Până în prezent, Acestea s-au bucurat de peste 15.000 de utilizatori și lucrăm uh, zi de zi pentru a mări această cifră. Aceste cifre încurajatoare, aceste inițiative reprezintă o reunire a oamenilor din întreaga Europa care vor să redescopere, să se reimplice cu patrimoniul cultural. Evenimente de la cea mai mică piață dintr-un sat până în centrul celui mai mare oraș uh, înnoiesc atașamentul față de patrimoniu și spațiul comun european. Un exemplu care reflectă spiritul a fost uh, faptul că s-a tras clopotele în oraș, în Ziua Internațională a Păcii. Hmm. Clopote din uh, primării uh, și din biserici uh, au fost trase simultan în 14 țări europene. Da? Aminti că, deși vorbim limbi diferite, avem puncte diferite de vedere. Trasul clopotelor transmite un uh, mesaj de pace, speranță și salvare pentru viitor. Am văzut modul în care aceste experiențe au permis oamenilor să-și examineze pe plan local, regional uh, și local identitatea europeană. Astfel putem uh, recunoaște legăturile strânse, suprapunerile între societăți și identități. Am convingerea fermă, după cum știu că și dumneavoastră aveți, că prin aceste povești europene, prin experiența comună, culturală și istorică, recunoașterea acestei e deosebit de importantă în acest moment. Am în vedere tensiunile care se manifestă în Uniune și ar fi bine să ținem cont de învățământul cel mai important din an, și anume că există mai multe lucruri care unesc decât cele care ne divizează. Acest simț al unității caracterizează cu adevărat anul. E o gamă diversă, inclusivă, aceste inițiative care implică toate instituțiile UE, toate statele membre ale Uniunii Europene, nouă țări partenere, ca și o gamă diversă de factori culturali implicați. Într-adevăr, ne-am bucurat de sprijinul ferm al Parlamentului European. De exemplu, Parlamentul European finanțează cu 800.000 de euro un proiect pilot pentru a face o anchetă cu privire la 1500 de cimitere, cimitire evreiești în statele membre. Proiectul identifică bune practici de păstrare a acestor locuri de îngropare pentru evrei pentru a le păstra și salvgada, inclusiv prin implicarea comunităților. De ce e important acest lucru în contextul anului respectiv? Aceste cimitire reprezintă un dintre multiplele amenințări pe care le-am trăit noi europeni împreună. Pentru mine e un motiv pentru care trebuie să păstrăm aceste situri istorice. Garantându-le viitorul, putem asigura memoria cu la trecut pentru a ne călăuzi în viața de zi cu zi. Această linie de gândire e evidentă și în acțiunile pregătitoare ale Parlamentului European pentru a promova modele inovatoare de afaceri pentru șanse în viitor. În Europa, 40% din patrimoniu e deținut de proprietari privați. Ei joacă un rol fundamental, asigurând un viitor durabil pentru aceste case. Permitem generației viitoare să vadă cum era viața pentru strămoșilor și să evalueze cum am progresat. Doamnelor și domnilor, Anul European al Patrimoniului Cultural se va încheia peste câteva săptămâni, dar vom asigura că patrimoniul cultural rămâne în vârful agendei politice europene. În luna mai am propus o nouă agendă europeană pentru cultură. Cheia este recunoașterea puterii culturii, a diversității culturale pentru a face Europa mai coezivă pe plan social, mai competitivă pe plan economic, să ne ajute să avem legături mai puternice cu partenerii noștri din întreaga lume. Un pilon central al agendei, un plan de acțiune pentru patrimoniul cultural pe care intenționez să-l prezint pe 7 decembrie la închiderea oficială a anului uh, acesta la Viena. Acest plan de acțiune va defini o moștenire a anului european. Mai mult, va fi o foaie de parcurs pentru munca viitoare de a garanta și promova patrimoniul cultural al Europei. Dacă începem de la acțiunile pe care le implementează Comisia Europeană în acest an, în conformitate cu principiul angajamentului, durabilității, protecției și inovației, va acoperi subiecte cum ar fi eh, munca de voluntariat a tineretului, accesibilitatea patrimoniului cultural, activități de combatere a traficului ilicit cu bunuri culturale inovația și știința vor fi în vârful agendei, printre priorități. Planul de acțiune poate servi și drept inspirație pentru regiuni și orașe din Europa, ca și pentru organizații de patrimoniu cultural și rețele când își elaborează propriile acțiuni cu privire la patrimoniu cultural. Nu poate exista nicio politică fermă fără finanțare adecvată. Iată de ce Comisia Europeană a propus să mărească bugetul Europei Creatoare la 1,85 miliarde de euro în uh, viitorul buget pe termen îndelungat după 2020. Negocierile cu privire la buget sunt în derulare și ca întotdeauna există provocări și probleme. În momentul în care noi toți cei care credem în puterea patrimoniului cultural de a crea o Europa mai inclusivă, să ne sprijinim unii pe alții, și știu că putem realiza acest lucru cu sprijinul noastră. Vă mulțumesc din nou pentru toate eforturile depuse și aștept cu interes să vă revăd la ceremonia de închidere care se va ține la Viena. Mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Kommissar. Mulțumim tare mult, domnule comisar. Nu pot decât să mă alătur, să subscriu uh, cuvintelor dumneavoastră și să vă mulțumesc tuturor, să vă mulțumesc pentru uh, faptul că ați participat într-o manieră atât de activă la acest eveniment organizat de către Parlamentul European. Vreau să vă mulțumesc de asemenea pentru faptul că vă aduceți aportul la continuarea, până la urmă, ambițiilor uh, acestui an uh, european al patrimoniului cultural. Cred că acesta este, până la urmă, cel mai important succes al acestei inițiative la nivel uh, european. Această durabilitate a proiectului ar fi uh, până la urmă rezultatul pe care ni-l dorim cu toții. Acestea fiind spuse, aș vrea să suspend ședința noastră de astăzi. Vreau, bineînțeles, să invit pe membrii parlamentelor naționale și uh, european la un uh, cocktail în braseria din clădirea aceasta, Ian. Este vorba despre braseria care se află la, un, la etajul inferior. Uh, vom mai purta discuții și în acest context. Vreau să vă mulțumesc pentru prezență, vreau să le mulțumesc și interpreților pentru ajutorul pe care ni l-au oferit și încă o informație, la ieșirea din sală veți putea găsi studii, broșuri pline de informații utile. Și încă ceva, vom uh, face o fotografie de familie, unde aici, aici în față, uh, deci, mai întâi de toate, vă invit aici, în fața prezidiului, pentru această fotografie de familie. Vă mulțumesc mult și uh, Comisia CUL se reunește în cursul după amiezii.